Eh, bien, je vous propose... Bună ziua, dragi colegi, vă propun să începem. Și vă rog frumos să faceți liniște. O să începem să votăm. Avem mai multe rapoarte importante pe ordinea de zi de votat, de aceea avem nevoie de toată liniștea necesară pentru a ne putea concentra. Reluăm cu punctul 7, unde am avut un prim schimb de opinii ieri. După acest schimb de opinii, am făcut mai multe amendamente orale în calitatea mea de uh, raportor. Ați primit aceste amendamente orale în scris și dacă îmi dați voi am să le comentez rapid înainte să trecem la vot. Documentul cu amendamentele de compromis va fost dat. Ne iau unul după altul, compromisul numărul 1 la alineatul numărul 3. Propun să adăugăm un adverb pentru a arăta că în timpul negocierilor pe care le vom avea cu celelalte instituții vom apăra conceptul puterilor de pline a uh, Parlamentului European. De aceea am pus în limba engleză The Entirely Secure Parliament's New Budgetary Prerogatives. Uh, garantează pe de-a întregul noile prerogative bugetare ale noului Parlament. Al doilea amendament de compromis, alineatul numărul 7, în urma observațiilor făcute de mai mulți oratori ieri, care spuneau că reducerea numărului de bugete suplimentare ar fi o idee bună și că nu ar fi util să precizăm un număr care să fie o limitare inutilă. Deci am șters această referință la uh, un uh, buget suplimentar per trimestru. Deci, am spus că nu e util să avem mult prea multe bugete suplimentare, cu excepția unor circunstanțe excepționale, dar fără să precizăm numărul exact de bugete suplimentare pe care nu ar trebui depășit în, pe parcursul unui an. La alineatul număr, numărul 9, tot pentru a insista asupra puterilor Parlamentului, vă propun să precizăm consideră că Parlamentul și Consiliul ar trebui să aibă posibilitatea de a se exprima uh, în termeni egal sau pe picior de egalitate în ce privește aprobarea sau din potrivă opoziția lor la toate transferele bancare care sunt supuse spre aprobare autorității bugetare. În compromisul numărul 4 propun să vorbim despre cele 12 zecimi provizorii, căci așa cum a spus unul dintre colegi ieri, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, de la 1 decembrie, probabil, se poate întâmpla, deși nimeni nu-și dorește acest lucru, deci se poate întâmpla să nu ajungem la un acord pentru bugetul 2010 și atunci trebuie să fim prevăzători. Prevederile tratatului sunt foarte clare în această privință și atunci vă propun să reamintim pur și simplu că tratatul de la Lisabona conține reguli suficient de clare în ce privește 12 provizorii, astfel încât nu avem nevoie să elaborăm linii directoare suplimentare. Deci cred că e util să facem aluzie la a, acest aspect. În sfârșit, în amendamentul de compromis numărul 5, atunci când la alineatul 14 invităm Comisia să facă propuneri cât mai repede cu putință pentru a regulamenta, reglementa, mă scuzați, viitorul cadru financiar și pentru a adapta actualul regulament, introducem ideea sugerată de Goran, și anume că cele două propuneri trebuie să facă parte dintr-un singur pachet politic și ar trebui prezentate și tratate împreună. Sper că aceste amendamente orale uh, țin cont de tot ceea ce s-a spus ieri. Are cineva întrebări? Goran. Foarte pe scurt, domnule președinte, da, eu cred că aceste amendamente corespund așteptărilor mele, dar uh, și atunci vă sugerez să votăm raportul astfel amendat. Mulțumesc, Ingeborg. Domnule președinte, ieri uh, am atras atenția asupra ultimei propoziții din paragraful 10, pentru că mi se pare că aici este vorba despre o procedură pe care regulamentul uh, nu o prevede. Nu știu exact ce vrea să spună această propoziție nu aș vrea să folosim sintagma procedură simplificată putem reformula să rămână pragul de transfer constant. Pentru că asta cred că vrem să spunem de fapt, acele 10% ca prag în cadrul regulamentului. Ingeborg, donc... Mulțumesc, Ingeborg. Dacă acest punct a fost clarificat și Ingeborg consideră că totul este în ordine, atunci poate putem să votăm în bloc textul cu aceste amendamente orale. Deci supun la vot acest proiect de aviz. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă, abțineri, o abținere. Mulțumesc. Deci vom putea să prezentăm acest uh, raport din propria inițiativă la pleniera, uh, sesiunea plenară din 11-12 noiembrie. Acum trecem la punctul numărul 8 și anume mobilizarea fondului de ajustare la globalizare în profitul în beneficiul Belgiei și al Irlandei și documentului Rama Böge. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Pot să vă fac o scurtă prezentare. Belgia pe 5 mai 2009 a făcut două solicitări care sunt uh, legate de uh, situația șomajului în sectorul textil și Irlanda, de asemenea, în legătură cu concedierile în industria IT. Menționez aceste aspecte pentru că ambele solicitări au fost făcute după 1 mai și ca atare trebuie să respectăm uh, noile dispoziții uh, din 2009. Ambele solicitări se bazează pe articolul 2, unde este vorba de cel puțin 500 de concedieri într-un interval de cel mult 9 luni într-o întreprindere de dimensiuni mijlocii. Și uh, uh, sunt îndeplinite condițiile în ce privește Belgia și în Irlanda, 500 de concedieri într-o întreprindere într-un interval de patru luni. Aștept, spune vorbitorul, până se face liniște în sală. Deci, în cazul Irlandei, 500 de concedieri, într-un interval de patru luni, inclusiv uh, șomeri uh, la, în rândul liferanților, furnizorilor. În Belgia este vorba de uh, 46 de întreprinderi din industria textilă, 2199 de concedieri. În Irlanda, 2840 de concedieri în întreprinderea Dell, suma de care e vorba, în Irlanda 14,8 milioane, iar în ce privește Belgia 9,1 milioane euro. Condițiile pentru a aproba aceste fonduri din fondul de globalizare depind și de avizul uh, Comisiei pentru Ocupație și există acest aviz, dar aș vrea să uh, mai explicăm câteva lucruri în comisia noastră. Eu am menționat uh, și observațiile critice din partea Comisiei Ocupație. Există două, trei întrebări pe care și le pun colegii din această comisie. În cazul Dell, Comisia nu a furnizat suficiente explicații dacă există vreo legătură dintr-o investiție făcută de Dell într-o sumă de mai multe milioane de euro pentru o fabrică nouă din Polonia, în timp ce simultan a fost închisă uh, fabrica din Irlanda. Comisia ar trebui să elucideze acest context și noi am avut o discuție similară în legătură cu Bochum, dacă de fapt nu facem prin ajutorul acestui fond de ajustare doar un transfer de locuri de muncă într-o altă țară, dacă nu um, înlesnim asemenea acțiuni. Și uh, în cazul uh, Bochum a fost clar că nu era cazul de așa ceva, dar poate reprezentantul Comisiei ne poate da explicații ca să ne facem o mai bună idee în legătură cu situația aceasta. După aceea mai avem și subiectul uh, obișnuit în ce privește fondurile eu cred că um, trebuie să vedem de unde provin banii exact, ca să nu facem transferuri dintr o fond într-altul. Și Comisia Ocupație nu a fost uh, mulțumită cu conformarea Belgiei că măsurile propuse nu uh, vor cofinanța alte măsuri. Eu nu am alte probleme pentru că trebuie să uh, respectăm ceea ce ne-am propus să-i ajutăm pe cei care au devenit șomeri să își găsească un nou loc de muncă sau să beneficieze de ajutoare în perioada șomajului. Utah. Foarte pe scurt. Și noi ne ocupăm de uh, transferul 32, de solicitarea de transfer 32. Dacă tot dorim să adresăm diverse întrebări comisiei, mă întreb de ce este nevoie de o lună ca să ne furnizeze un răspuns? Noi nu vă avem decât pe dumneavoastră aici în sală ca reprezentant al Comisiei. Durează o lună și tot nu puteți să ne lămuriți dacă uh, au venit fonduri pentru DEL în cadrul articolului 91 sau nu pentru a rotunji puțin tabloul, cred că ar fi fost înțelept să ne furnizați informații clare în legătură cu asta. Iar acum pentru colegele și colegii mei. În această legislatură, în această comisie, dorim să ne ocupăm cât mai repede și mai intens cu probleme uh, ale fondului de ajustare la globalizare. Când vom redacta raportul nostru de inițiativă, cred că putem să atragem și să cooptăm și alte persoane care pot să ne furnizeze expertiză. Mulțumesc, Iuta. Raportorul nostru a adresat întrebări comisiei. Dumneavoastră aveți și o scrisoare în dosarul dumneavoastră pe care am adresat-o cu o serie întreagă de observații și de sugestii de care eventual am putea ține seama și răspunsul din partea a doi comisari, Spitla și Nelly în legătură cu problemele puse. Dacă dorește Comisia să răspundă. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Spiedler, in response to the letter uh, sent by Madame Beres uh, on behalf of the Employment Committee. And I draw in particular your attention to the second page of that letter, where the two commissioners very carefully explain uh,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 respecta ceea ce constituie o obligație în accesarea acestui fond și nu vor uh, face solicitări suplimentare. Noi, în directoratul, directoratul Fondului Social European, vom încerca să creăm garanții ca toate solicitările de plată să nu se suprapună astfel încât să nu existe o dublă finanțare. Va fi un dublu control. Iar când vom avea raportul final, împreună cu auditorii ne vom îngriji să nu existe asemenea suprapuneri. Noi analizăm respectarea regulamentului. Vă mulțumesc, domnule raportor. Raporteur fait savoir d'un hochement de tête. Domnul raportor a dat din cap și după mine asta înseamnă că e de acord cu acest răspuns. Sau nu? Dacă nu, aveți cuvântul. No, I just said more or less content. Am spus mai mult sau mai puțin satisfăcut de acest răspuns. Nu vrem să întârziem, eu cred că trebuie să uh, respectăm și uh, timpul care se scurge și cred că putem să dăm un aviz favorabil acestor două proiecte pentru mobilizarea Fondului Global de Ajustare. Très bien, je vous remercie. Vă mulțumesc. Ca de obicei, domnule raportor, vom anexa la raportul nostru scrisoarea președintelui Comisiei de Ocupare. În plus, acest proiect de aviz care va fi urmat de un vot asupra hotărârii de a face aceste transferuri privește două probleme diferite unul care a apărut în Irlanda și unul care a apărut în Belgia. Și după ce am discutat cu doamna Beres, am ajuns la concluzia și unul și celălalt că era deosebit de dificil să lucrez în asemenea condiții. Pentru că avem un proiect de decizie care privește mobilizarea acestui fond pentru două proiecte diferite, dar problema firmei Dell în Irlanda era destul de contradictoriu, destul de divergent, pe când situația sectorului textil din Belgia uh, uh, nu punea la fel de multe uh, probleme. Dar, pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că dificultățile care înconjurau un anumit caz nu întârzie mobilizarea fondului și pentru cel de-al doilea caz. Acum votăm. Cine este pentru? Împotrivă. 4 voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alors, nous pouvons passer au point numéro 9 de l'ordre. Euh, Haideți să trecem la punctul 9 Deci punctul 9 de pe ordinea de zi e vorba de un punct deosebit de important. E vorba de transferul bancar global anual. Da, cuvântul Iudei. Um, Mulțumesc. Am discutat încă data trecută despre asta și data trecută am spus deja că nu consider că ar exista dificultăți să fim de acord cu acest transfer global. Dar nu pot decât să mai repet o dată. În principiu, arată că deși suma și liniile bugetare despre care este vorba în anul acesta sunt mai mici decât în anii precedenți. Dar, din nou, în esență, arată că nu suntem luați în serios. Comisia nu dorește să cheltuiască banii în acele linii bugetare care, din punctul nostru de vedere, erau prioritare. Am spus asta și ieri. Dacă nu suntem de acord cu acest transfer global, acești bani vor ajunge înapoi în caseriile ministrilor de finanțe din țările naționale. Sigur că nici asta nu ne dorim să se întâmple. Nu știu dacă colegele și colegii doresc să facă observații în legătură cu această problemă. Eu nu pot decât să rog Comisia și o vom face și în cadrul acestui an bugetar să îndemnăm Comisia să folosească, să implementeze banii pe care noi în decembrie dintr-un an dorim să-i punem la dispoziție pentru anul următor. Deci acum nu pot decât să vă rog să acceptați propunerea așa cum se află în fața noastră. Eh, Foarte bine, vă mulțumesc. Aș dori să știu dacă Comisia dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, doream să intervin doar pentru a sublinia că transferul bancar global ce va fi făcut pentru a ajusta creditele de plată înseamnă că există 400 85 de milioane care vor întări anumite linii bugetare și mai multe din aceste linii bugetare reprezintă programe și acțiuni care se numără printre prioritățile fixate de Parlament. Și acest lucru poate să fie realizat cu condiția să nu existe niciun fel de sume restante și trebuie văzut dacă um, punerea în aplicare a acestor programe și a acestor acțiuni nu cumva va fi întârziată. Însă, în final, sumele au fost clar fixate și doar profilul de executare al acestor programe, al acestor acțiuni, se va derula poate puțin mai lent. Însă, transferul bancar global ne va permite să facem modificările ce se impun. Iar suma despre care discutăm reprezintă 0,4% din totalul creditelor de plată înscrise la buget. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, mulțumesc. Doamna raportor. Das, das hört sich super. Sună foarte bine cu acești 0,4%, dar noi știm ce uh, libertate de mișcare are Parlamentul în cadrul unei proceduri uh, bugetare. Nu mai mult de 0,4%. De aceea eu mențin părerea că în anumite uh, lucruri trebuie să reproșăm Comisiei că nu s-a străduit suficient. Pentru Uh, întâlnirea de astăzi. Noi am invitat pe diversi directori, dar se pare că uh, ora 9 este prea uh, devreme fixată pentru ei și ca atare vor fi dispuși să vină în mijlocul nostru abia începând cu ora 10, cum mi s-a transmis. Poate că în felul acesta vom mai obține câteva explicații de ce lucrurile stau așa cum stau și poate cu aceste explicații vom putea uh, să tragem învățăminte și concluzii pentru viitor. Eu spun colegilor că nu suntem obligați să votăm astăzi neapărat în legătură cu această cerere de transfer, avem timp până la 16 decembrie, până la următoarea noastră întâlnire, dar nu știu cât de încărcată va fi ordinea de zi atunci. Bien, alors, ce que je vous Președintele, bine, ceea ce vă propun este că, având în vedere că dive, diferiții directori, directori generali încă nu au reușit să vină în sală, vă propun să suspendăm dezbaterea cu privire la acest transfer bancar global și în funcție de răspunsurile pe care le vom primi în momentul în care vor veni directorii generali de la comisie, vom vedea dacă vom continua votul sau nu. Helga Tröppel ceruse să ia cuvântul. Doriți să luați cuvântul acum sau ulterior când vom relua aceste dezbateri? A, ah, mai târziu. Foarte bine. Atunci, vă propun să analizăm celelalte transferuri bancare, în afară deci toate, în afară de cel global. Și e vorba de 32, deci acesta e referitor la Belgia și Irlanda în ceea ce privește fondul de mobilizare pentru adaptare. Cred că este vorba doar de un act formal, pentru că au fost puține voturi împotrivă. Noi am fost favorabili fondului de sau activării fondului de ajustare la globalizare iar acum trebuie să găsim și creditele pe care să le punem la dispoziție din buget pentru acest fond. Vă... Da, Mulțumesc, am avut deja dezbaterea, am avut deja prezentarea. Aș dori să știu cine este pentru. Deci e vorba de transferul 32. Împotriva. Mulțumesc. Abțineri? Este exact același vot ca și adinaur, ceea ce e logic. Trecem acum la, virame, la transferul bancar numărul 34, construcție în Luxemburg. Um, da, um, muzic... Aici trebuie să spun că îmi lipsește expertiza unei persoane competente în aceste probleme imobiliare. Pentru că noi în aprilie anul curent nu am dat un aviz în legătură cu uh, contractele care urmau să fie modificate pentru clădirile din Luxemburg și care acum determină faptul că trebuie plătite din urmă chirii. De aici această solicitare de transfer. Nici uh, nu uh, mă văd în situația de a nu putea fi de acord cu această solicitare de transfer. Deci, sunteți favorabilă acestei solicitări? Președintele, aveți întrebări, observații? Se pare că nu este cazul. Cine este pentru acest uh, transfer bancar? Mulțumesc, împotrivă. Mulțumesc, abțineri. 3 voturi împotrivă, o abținere. Deci majoritatea este pentru, se adoptă. Trecem acum la uh, transferul 35, expoziția internațională din Shanghai. Ja, der um, transfer request... Această solicitare 35 se referă la expoziția din Shanghai, participarea Uniunii Europene la pavilionul care va fi amenajat de Belgia acolo. La ultimul transfer din luna aprilie am discutat destul de intens despre asta și nu am căzut de acord, nu uh, ne-am fost foarte de dacă trebuie să fim uh, cu toată inima în favoarea uh, acestei finanțări. Acum este vorba de 5 milioane suplimentare care se solicită și aici mă întreb cine poate să ne furnizeze informații suplimentare. Am uh, încercat să iau contact cu Comisia pentru Comerț Internațional, dar uh, până acum nu am primit niciun fel de informații suplimentare. Tot ce am primit a fost o scrisoare din partea președintelui delegației în China, care a fost uh, la Shanghai și care ne-a scris că este convins că noi trebuie să participăm la această expoziție. Da, m-ar fi mirat ca membrii uh, delegației uh, pentru China să fi uh, avut o altă opinie. Eu vă spun că ar trebui să mai așteptăm puțin, cel puțin să mai stăm de vorbă cu colegii din cealaltă comisie. Nu este uh, absolut necesar să votăm astăzi, poate că ne mai informăm. Uh, Mulțumesc, Iuta. Helga. <clears throat> Ja, ich würde dies... Împărtășesc și eu scepticismul Iutei nu este pentru prima dată că vorbim despre acest subiect. Cum ne prezentăm la expoziția din Shanghai și despre ce sume vorbim. Deja ultimele două dăți când am discutat despre asta, nu am primit o concepție clară în legătură cu modul în care va arăta acel pavilion, cum va fi reprezentată Uniunea Europeană, ce ar trebui să facem într-o expoziție din Shanghai, mai ales acum când se solicită o suplimentare a fondurilor, vreau să ni se furnizeze aceste informații cu amănunțime. Foarte bine. Doamna raportor propune să amânăm această decizie, mi se pare înțelept, cu atât mai mult cu cât avem anumite informații contradictorii în ceea ce privește această expoziție în Shanghai. Domnule Vandovski, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să intervin uh, pentru că Salvador nu este în sală și vreau să spun că grupul nostru este de acord cu amânarea acestei decizii până pe 16 noiembrie. Mulțumesc, spune domnul președinte. Într-adevăr, avem informații contradictorii. Unii colegi care au avut ocazia să meargă în ultimele zile la Shanghai ne-au exprimat oarecare surpriză, spunând că s-ar părea că se organizează un pavilion în această expoziție universală, cu două variante. Într-una din variante, Uniunea Europeană ar fi sub uh, titlul, înscrisă sub titlul Continent European, ceea ce este ambițios din punct de vedere geografic, dar este destul de modest și uh, din punct de vedere politic, sau cealaltă variantă, Uniunea Europeană ar apărea sub numele Belgia care, bineînțeles, ne, uh, e un adevărat compliment pentru noi, însă nu reflectează întru totul adevărul. Chiar dacă Bruxelles este capitala Europei. Deci bănuiesc că sunteți de acord că ne dorim să apărăm la această expoziție universală sub numele Uniune Europeană. Vrem să exprimăm faptul că Uniunea Europeană este un model de democrație politică, de respectarea drepturilor omului, uh, relații uh, pacifiste și de prietenie între țări care acum sunt uh, vecini, care se înțeleg bine și care altădată se aflau în conflict. Deci, decizia noastră este să amânăm uh, votul. Uh, un reprezentant din partea de Gerelex este prezent în sală și ar dori să ia cuvântul. Da, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de faptul că vă pot da câteva explicații cu privire la com avizele contradictorii pe care le-ați auzit. Vă pot asigura că pavilionul european se va numi Pavilion Uniunea Europeană. Săptămâna viitoare avem o conferință de presă pe data de 13 la Shanghai și șeful delegației uh, noastre va face această conferință de presă în Shanghai și va prezenta acest pavilion presei. După cum v-am spus, în momentul în care am venit în comisia dumneavoastră pentru prima dată, am luat decizia ca pavilionul Uniunii Europene, deci spun clar, pavilionul Uniunii Europene se va afla în aceeași clădire în care se va afla și pavilionul Belgiei. E o soluție pe care am discutat-o data trecută și pe care am considerat-o ca fiind mai rentabilă. Și cred că de aici vine oarecum uh, confuzia autoritățile expoziției au hotărât în planificarea lor și în publicitatea pe care o fac referitor la această expoziție universală, au hotărât să spună că toate pavilioanele care se află în cartierul european, pentru că există în total 200 de pavilioane și toate pavilioanele statelor membre uh, precum și pavilionul Uniunii Europene, se află în cartierul european. Deci, pe lista pe care au redactat-o uh, partenerii chinezi, pavilionul uh, Uniunii Europene apare ca unul din pavilioanele continentului european. E o decizie pe care vom încerca să o schimbăm. Uh, vom încerca să facem acest lucru cu autoritățile care organizează expoziția. Noi am încercat să abordăm și o altă idee cu autoritățile uh, Chinei și anume să avem drapelele tuturor statelor membre. Însă ni s-a spus că e o chestiune sensibilă și că nu pot accepta uh, să aibă drapelul european alături de celelalte drapele, pentru că asta le-ar aminti ca uh, anii 20, pentru că în acea perioadă uh, Uh, anumite cartiere din Shanghai erau separate de restul orașului. Deci, având în vedere această constrângere politică, vom încerca să prezentăm lucrurile în mod diferit și anume să cerem să avem un pavilion al Uniunii Europene, un pavilion care se va numi Uniunea Europeană și vom încerca în acest pavilion să avem drapelul Uniunii Europene. Deci această confuzie vine poate din această stare de fapt și anume pavilionul nostru și modul în care noi dorim să fie organizat și modul în care autoritățile organizatoare au uh, făcut publicitate pentru această expoziție avem o pagină redactată referitor la acest transfer bancar. Explicăm clar care este conținutul, ceea ce ne propunem să facem cu aceste sume și anume ca pavilionul Uniunii Europene uh, să fie un pavilion cu adevărat european și care să preia toate ideile pe care dumneavoastră le-ați explicat adinaur și anume drepturile omului, piața uh, internă unică, ce face Uniunea Europeană în lume, dezvoltarea durabilă durabilă și așa mai departe. Și facem acest lucru prin prezentări audiovizuale care vor putea fi înțelese uh, de vizitatorii chinezi. Ne așteptăm să avem cel puțin 70 de milioane de vizitatori și vom încerca să prezentăm acestor, vizita- acestor vizitatori toate valorile europene în uh, filme de 10 minute. Dacă doriți, vă putem uh, furniza aceste prezentări audiovizuale în așa fel încât să știți foarte clar ce anume va fi prezentat la expoziția universală. Și vă invit așa cum a făcut-o și delegația relațiilor cu China, să vizitați pavilionul înainte de construcția sa și, bineînțeles, și după, în momentul în care expoziția va fi deschisă. Președinte, mulțumesc, vă mulțumesc pentru răspuns, mulțumesc doamnei raportor pentru observațiile sale și acum câteva observații personale. Dacă drapelul, drapelele europene ar pune o problemă politică partenerilor chinezi, e bine, faptul că aceste drapele nu s-ar afla pe aceste clădiri ar pune o problemă politică europenilor, pentru că e vorba de identitatea noastră și că acest imperiu uh, refuză să vadă drapelul Luxemburgului uh, arborat, pentru că asta iar aduce aminte de o perioadă tristă din istoria sa, mie mi se pare cam ciudat. Și în calitate de președinte de, uh, al Comisiei pentru Bugete, trebuie să vă spun, nu prea înțeleg această logică. Noi suntem reprezentanți ai popoarelor europene și Uniunea Europeană are drept de viza uniți prin diversitate. Și avem un drapel și această diversitate se exprimă și prin uh, cele 27 de drapele ale statelor membre. Și nu știu dacă se va putea găsi o soluție satisfăcătoare pentru această problemă. Acum, Helga ceru să ia cuvântul mai întâi, după care Iuta. <clears throat> Also, wenn es ange- Dacă Așa cum ni s-a spus acum, există idei clare în legătură cu ceea ce urmează să fie expus acolo, dezvoltare durabilă, drepturile omului și așa mai departe, atunci cred că trebuie să primim și o schiță a acestui concept de o lună. Tot întrebăm cum ne vom prezenta acolo, ce ne va reprezenta. Și încă o observație politică eu devin foarte sensibilă când europenii spun a, chinezii sunt atât de pretențioși, au ideile lor, e o chestiune delicată. Da, de ce să nu ne putem prezenta și autocritic în China? În niciun caz, însă, nu trebuie să uh, acceptăm ca să ne dicteze chinezii uh, cum trebuie să ne prezentăm pentru că eu cred că nu trebuie să-i tratăm uh, ca și când ar fi atât de fragili. Amintiți-vă uh, și scandalul pe care l-au făcut înainte de deschiderea târgului de la Frankfurt. Uh, noi trebuie să avem și pretențiile noastre pe care să le putem impune conform valorilor europene pe care le apărăm. Utah. Ei bine, pe fundalul acestor observații, Aș vrea să mai spun că în momentul în care am vorbit despre transferul global, am spus că nu suntem luați în serios de către comisie. Iar dacă acum ne spuneți dumneavoastră că ați făcut această solicitare de transfer și că pe 13 noiembrie veți prezenta la China pavilionul în cadrul unei conferințe de presă, dumneavoastră nu aveți încă banii. Păi, se pare că nici nu aveți nevoie de ei, pentru că altfel nu ați putea să vă permiteți să vă duceți să faceți acolo această prezentare. Eu vreau să vă spun că eu nu m-am liniștit deloc din, uh, în urma spuselor dumneavoastră, dar din alte motive poate decât cele, aceste implicații diplomatice pe care le-ați sugerat. Pe mine mă interesează să știu cum se comportă Comisia în raport cu noi. Pentru că uh, nici Consiliul cred că încă nu a fost de acord dar suntem oricum unul din brațele dumneavoastră, cel puțin în ce privește finanțarea și, încă o dată, spun cu toată seriozitatea, nu ne tratați corespunzător. Vă mulțumesc. În legătură cu acest subiect, raportoarea noastră propune să amânăm votul. Următoarea intervenție din partea colegilor. Just very, very small remark about... Mulțumesc, domnule președinte. Doar o mică observație. Eu vin dintr-o țară și nu, în care, la momentul respectiv, când s-a luat această decizie de a participa la expoziția universală, nu eram la guvern. Și știu că uh, sunt anumite cheltuieli care vor fi angajate în această expoziție universală. E vorba de uh, anumiți uh, uh, metri pătrați care trebuie acoperiți cu ceva. Și știu că în momentul în care a avut loc întâlnirea Euroasia, partenerii europeni și chinezi s-au întâlnit, au discutat și știu că reacțiile din partea chineză au fost destul de aprinse. Uh, erau foarte furioși. Uh, din punct de vedere diplomatic a fost aproape chiar un incident. Și nu știu dacă avem vreo șansă să participăm în calitate de Uniunea Europeană, însă ceea ce ne dorim este totuși să avem cheltuieli minime, fără de care am face cheltuieli uh, suprapuse. O parte din Uniunea Europeană și o parte din partea fiecărui stat membru. Și de aceea cred eu că ar trebui totuși să fim prezenți ca Uniunea Europeană la această expoziție uh, universală. Întrebarea acum este următoarea. Cum anume vom face pentru a minimiza aceste cheltuieli? Pentru că nu avem nevoie de cheltuieli enorme uh, și dubloane de cheltuieli. Dacă nu am merge deloc, nu știu dacă ar fi un lucru bun. Trebuie doar să ne asigurăm că sumele în joc nu vor fi prea mari și nu vor fi exagerate. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc. Da, într-adevăr, cred că ați pus degetul pe rană. Atunci, putem să trecem la viramentul bancar următor. Tocmai ni s-a distribuit o cerere de, viram, de transfer bancar care nu era în dosarul nostru și care poartă numărul 33, Utah pentru uh, transferul 33, care acum se distribuie în sală. Vă rog. 33. Aici trebuie să ne pronunțăm astăzi cu da sau nu. Este vorba despre informațiile statistice și uh, producție. Aici este nevoie de uh, un fond suplimentar, 5 milioane de euro, care să permită producerea acestor informații statistice nu este o chestiune care să ridice probleme. Trebuie să vedem de unde luăm banii. Este vorba de plăți. Probabil din programul Lifelong Learning. Întotdeauna ajungem să discutăm despre asta. Erau exact prioritățile asupra cărora am insistat noi. Nu e nimic nou. Agenda de la Lisabona o avem încă din anul 2000. Iată că deja de un deceniu ne tot împiedicăm de uh, această atitudine a Comisiei care nu reușește să, să cheltuiască banii pentru ceea ce considerăm noi a fi uh, sectoarele prioritare. Dar acum uh, vă recomand să votăm în favoarea acestui transfer 33 care tocmai a fost distribuit în sală. Merci, Iuta. Mulțumesc, Iuta. Mai sunt întrebări, observații? Dacă nu, cine este pentru acest transfer bancar? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Trei voturi împotrivă, abțineri? Patru abțineri. Verzi și GUE. Transferul este astfel adoptat. Putem să trecem acum la transferul numărul 36, politica de dezvoltare, Iuta. Um, das eigentlich... Nu este o mare problemă. Sunt de acord cu transferul. Avem nevoie de mai mulți bani pentru a finanța zilele europene de dezvoltare și pentru a finanța diseminarea de informații privind politica europeană de dezvoltare. Dar am totuși o întrebare pe care o adresez Comisiei. Este vorba atât de transferul 35 cât și de transferul 36. De fiecare dată banii trebuiau să provină dintr-un acord uh, privind lemnul. Noi nu dispuneam încă de acești bani. În solicitarea de transfer 35 este vorba de 1,8 milioane de euro și în transferul 36 de 1,4 milioane de euro. Ce s-a întâmplat cu alți, cei 400 de mii, diferența? Mulțumesc. Poate cineva să răspundă la această întrebare? Comisia. Da, dacă am înțeles eu bine întrebarea, ce facem cu banii care vor rămâne ei bine, îi vom folosi pentru a plăti contribuția noastră la acordurile la care participăm. Se vorba despre niște bani care trebuie plătiți la sfârșitul anului. Deci, potrivit cererii de transfer, acești bani trebuie folosiți pentru a finanța activitățile de formare și pentru a finanța zilele europene de dezvoltare și pentru a ajuta ONG-uri care sunt implicate în acest domeniu de activitate. Mulțumesc, domnule președinte. Da, mulțumesc. La ce concluzie ajungeți, doamnă raportor? Putem rezolva această problemă poate și pe cale bilaterală pentru că nu cred că mi-ați răspuns la întrebare, dar nu e atât de important acum. Am vrut doar să atrag atenția uh, Comisiei că uh, solicită odată 1,8 milioane de euro care nu au fost uh, accesați, utilizați și după aceea uh, uh, spune că 100,4 milioane de euro n-au fost folosiți în cadrul aceluiași acord. Deci uh, lucrurile, cifrele nu se acopereau. De aia am întrebat ironic, practic, ce se întâmplă cu diferența de 400 de euro. Dar vom fi de acord cu cererea de transfer 36 și recomand și colegilor să o facă. Mulțumesc. Cine este pentru acest transfer? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Două voturi împotrivă, abțineri. Este așadar adoptat. Acum discutăm despre proiectul de transfer bancar numărul 37 în ce privește Afganistanul. Mulțumesc. Repet din nou că nu suntem luați în serios de către comisie solicitarea numărul 17 se referea la Shanghai și spuneați că vom avea nevoie de 5 milioane exact de această linie bugetară ă, de unde să provină acum ă, cele 5 milioane. Acum nu avem nevoie pentru Afganistan, avem nevoie pentru Shanghai. Nu înțeleg până la urmă de ce vine acum Comisia să spună avem nevoie de cele cinci milioane, ă, trebuie să plătim anumite facturi în legătură cu alegerile din Afganistan, iar linia bugetară ă, care făcea parte din solicitarea de transfer 17 ă, revine acum aici. Nu sunt împotrivă, vă spun sincer. Dar mie mi se pare că nu este o administrare de fonduri rezonabilă înțeleaptă, dar recomand colegilor să votăm pentru. De quelles élections s'agit? Despre ce alegeri e vorba, întreabă președintele. Căci dacă e vorba despre alegerile prezidențiale, știți foarte bine că al doilea tur de scrutin nu va mai avea loc. Suntem siguri că acești bani chiar sunt necesari? am, cu excepția caselor care vreți să finanțați uh, producția de opium. Poate cineva de la comisie să ne spună dacă acești bani sunt cu adevărat utili, pentru că atunci când uh, s-a făcut cererea de transfer, nu se știa că nu va mai avea loc al doilea tur de scrutin. Am aflat asta abia în urmă cu două zile. Deci acești bani mai sunt necesari? Poate cineva de la comisie să ne dea un răspuns? Nu? Da? Am să încerc să răspund eu. Cererea de transfer așa cum a amintit și doamna raportor, prevedea transferul a 5 milioane de euro către Afganistan, dar vroiam să facem acest lucru pentru din motive de facilitate. Pentru că doream, pe de o parte, să garantăm participarea noastră la expoziția universală și, pe de altă parte, să folosim uh, acești bani pentru o reajustare pe care o anunțasem încă de la începutul anului calendaristic în ce privește folosirea acestor bani, noi, în programul de ajutor pentru guvernanță și pentru întărirea democrației, am promis anumite fonduri și acești bani fac parte din aceste fonduri. Iar atunci când am spus că ei erau destinați uh, alegerilor, e din cauza faptului că aceasta era prioritatea identificată pentru acest moment al anului, prioritatea la nivel de, cum spuneam, guvernanță, întâlnirea democrației și așa mai departe. Dar, în general, e vorba despre niște bani pe care i-am uh, promis, ca să spun așa, pentru a um, întări guvernanța în Afganistan. Mulțumesc, spunele președintele. De timp, domnul Rama Kers de la uh, uh, Direcția Generală EFCO a venit. Da, cred că colegul de la Direcția Generală Bugete a răspuns la această întrebare. Când vorbim despre alegerile din Afganistan, nu ne refeream numai la alegerile prezidențiale din 2009, ci și la alegerile legislative care vor avea loc în 2010. Da, cu toții ne dorim ca aceste alegeri să poată să aibă loc. Deci, doamnă raportor, recomandați un vot pozitiv având în vedere aceste explicații? Da, bine. Deci cine este pentru acest transfer bancar? Mulțumesc. Cine este, este împotrivă? Trei voturi, nu, patru voturi împotrivă. Abțineri? O abținere. Vă mulțumesc. Transferul numărul 37 este adoptat. Transferul numărul 38, fondurile regionale. Aici, în esență, este vorba despre transferuri de fonduri în cadrul politicii de coeziune. Din uh, Fondul pentru Dezvoltare Regională spre Fondul de Coeziune. Aceste transferuri într-o direcție și în alta este oare doar expresia unei proaste planificări? Ceea ne solicitați dumneavoastră? Pentru că uneori ă, statele membre la începutul unui exercițiu bugetar sunt chestionate în legătură cu ă, necesitățile lor. De ce se întâmplă acum să ne cereți mereu să transferăm dintr-un fond într-altul? Că nu e prima dată că se întâmplă. Je vous remercie. Mulțumesc. Ce părere are comisia? Domnule președinte, ca să vă explic pe scurt, creditele care sunt transferate de la linia bugetară pentru programele pe perioada 2000-2006, fondul de coeziune, și ținând cont de faptul că am ajuns în faza finală a finalizării acestor programe și că proiectele au fost cofinanțate în, măsur, în procent de 80% din bani europeni, rămâne un uh, anumit procent care trebuie în continuare acoperit, dar la sfârșitul anului nu o să putem să folosim acești un miliard de euro. Între timp, Comisia a propus o mărire a plăților în avans și atunci cererile de plăți potrivit sistemului de gestionare și control au fost depuse pentru a accelera întreg procesul. Și din cauza acestor cereri suplimentare de acordare de avansuri, a fost nevoie de o, o sumă de mai multe miliarde suplimentare. și avem nevoie de acest transfer pentru a uh, finanța cererile statelor membre. Dacă sunt corecte explicațiile dumneavoastră, nu le pun acum sub semnul îndoielii. În sfârșit, uh, am un răspuns pozitiv. Iată că acum Comisia are posibilitatea să uh, vireze spre statele membre mai repede bani când apar asemenea necesități. În cazul acesta, rog și pe colegi să voteze pentru această cerere. În mod excepțional, spune doamna Hauk. Dacă nu vrea nimeni să ia cuvântul, supun la vot uh, această cerere de transfer. Cine este pentru? Împotrivă? 3 voturi împotrivă, abțineri, nicio abținere, se adoptă. Cererea de transfer numărul 39, politica de consum. Aici nu sunt multe de spuse. În fiecare exercițiu bugetar am avut solicitări din partea Comisiei pentru uh, piața internă să avem uh, instalări uh, pe baza acestor bani și nu vreau să fiu refractară acestei solicitări. E grozav să afli că agențiile nu au cheltuit atât de mulți bani, că există niște sume economisite. Sunt de acord cu transferul numărul 39. Mulțumesc. Nici o cerere de luare de cuvânt. Propun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. O abținere. Aceeași majoritate, același vot se adoptă. Transferul numărul 40, Iuta, te rog. Uh, Aici avem o mică problemă. Știm că rezerva în cadrul exercițiului bugetar a fost solicitată de către Comisia pentru Mediu. Am avut anumite declarații din partea agenției EFSA privind problemele cu personalul. Am cerut clarificări eh, sperăm ca prin clarificările care vor fi oferite Comisia pentru Mediu să se declare mulțumită și atunci n-am mai fi avut nici noi niciun fel de rezerve. Am stat de vorbă cu colegii de acolo. Pe ordinea de zi a coordonatorilor astăzi se mai află odată acest subiect. Sper să primim un semnal din partea lor ca atare, eu îi rog pe colegi să amânăm decizia pe marginea acestei solicitări de transfer până când vom primi un răspuns concludent din partea uh, celor de la mediu privind rezervele pentru EFSA. Bine, mulțumesc. Deci, propunerea raportorului este să amânăm votul pentru o reuniune ulterioară când vom primi avizul Comisiei Competente în Fond din Parlamentul nostru. Deci continuăm cu aftason numărul 41 asupra protecției civile. Aici este vorba despre faptul că în cadrul uh, fostului exercițiu financiar au fost uh, puși bani în rezervă, acum ar urma să fie folosiți de EFSA. Aici nu m-aș opune, poate că uh, solicitarea este rezonabilă sunt măsuri pentru managementul riscului, comunicări privind gripa porcină, ă, care acum constituie o amenințare mai pronunțată pentru toți. Deci eu sunt de acord cu această solicitare, dar am și o întrebare, poate mă înșel. Comisia ne-a scris că în justificarea solicitării că există și posibilitatea unui sprijin reciproc și înțelege prin uh, sprijin reciproc inclusiv uh, programul de, de uh, menținere a sănătății și programul de la Stockholm și EFSA. Dar ce legătură are EFSA cu demersurile de uh, comunicare privind gripa porcină. Sau a fost doar o greșeală din partea comisiei și se referea de fapt la Comisia Medicală de la Londra. Poate mă lămuriți. la Mulțumesc. Ce răspunde comisia la asta, domnule președinte? Nu pot să răspund acum. Vă rog să-mi dați voie să răspund în scris la întrebările foarte precise ale doamnei Hauck. Mulțumesc. Mi se spune că Agenția Europeană EFSA este prezentă, reprezentată la cel mai înalt nivel, deci vă rog, luați cuvântul. Da, îmi pare foarte rău, nu eram atent la ce se spunea și n-am înțeles foarte bine întrebarea cererea aceasta de transfer a fost făcută pentru a ne permite să continuăm uh, să desfășurăm mai multe acțiuni pentru ca procesul, întregul proces să fie mai eficient. Euh, euh, mă întreb dacă îndoielile nu vin din cauza faptului că aceste credite de plată sunt luate din o rezervă care oricum era pentru EFSA, dar sunt și niște bani care, în mod normal, nu erau pentru agenția de la Parma. Deci, cu alte cuvinte, schimbăm destinația fondurilor. Pentru că banii pentru agenție sunt folosiți pentru în uh, scopuri de uh, promovare a protejării sănătății publice, având în vedere pandemia actuală. Poate că eu aceasta ar fi o tentativă de răspuns, parțial în tot cazul. Mulțumesc, doamna raportor. E vorba de un transfer bancar asupra căruia nu suntem obligați să luăm o poziție astăzi. Calendarul ne permite acest lucru. Deci, domnul raportor, dacă e vreo jenă, vreo neînțelegere, vă rog. L-aș întreba încă o dată pe reprezentantul EFSA. Comisia ne dă unele explicații în solicitarea de transfer. Este o justificare. Mi se pare cât se poate de în regulă să facă așa. Și este vorba despre reuniunile rețele, comunicatorilor din rețelele de comunicare. Și aici se spune că Agenția Europeană Medicală pentru Prevenirea Pandemiilor și, pe de altă parte, EFSA fac parte din această rețea. Mă întrebam ce legătură are EFSA cu gripa porcină. Știu că nu trebuie neapărat să tratăm strict din prisma obligațiilor bugetare aceste lucruri, dar e o informare pe care merită să o obținem. Care e legătura dintre EFSA și gripa porcină? Oui, Madame Carvalho veut poser une question. Doamna Carvalho dorea să pună o întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez o întrebare comisiei. În plus de campania de informare, de sensibilizare, uh, prevedeți cumva și o campanie de formare care să fie clară și care să fie consacrată vaccinului? Pun această întrebare pentru că am mă aflu în situația următoare. Sunt o persoană destul de bine informată. Am primit răspunsuri din partea reprezentanților uh, autorităților medicale atât în Portugalia cât și în Belgia și știm foarte bine că uh, părerile uh, oamenilor de știință sunt destul de împărțite în ceea ce privește vaccinul. Și știm că oameni calificați din domeniul sănătății uh, pun sub semnul întrebării acest vaccin. Ar fi foarte important ca noi, europenii, să dispunem de o informație clară, să știm cui anume ne putem adresa pentru a afla ce se întâmplă cu aceste efecte secundare ale vaccinului și să ni se explice care sunt diferențele între diferitele, care sunt diferențele, uh, diferitele vaccinuri care sunt uh, distribuite în Europa. Uh, există două tipuri de vaccin care sunt uh, disponibile în Germania, spre exemplu. Apoi, uh, mai sunt și vaccin, un vaccin diferit care este administrat în, în uh, Statele Unite ale Americii și cred că informațiile ar trebui să fie mult mai clare în așa fel încât să putem lua o decizie în cunoștință de cauză. Și fiecare persoană ar trebui să aibă posibilitatea de a lua o hotărâre în cunoștință de cauză despre dacă dorește sau nu să fie vaccinată. Domnul președinte, mulțumesc. Reimer Böger. Also, wenn ich... Dacă aș fi reprezentantul EFSA, aș fi avut un argument foarte simplu. Pentru că această gripă se numește și gripă porcină, chiar dacă pe nedrept se numește gripa porcină și în definitiv Există și uh, studii științifice care pun sub semnul întrebării această denumire, dar dacă se numește gripa porcină, atunci EFSA are obligația, pentru că ea se ocupă de alimente și cum noi mâncăm carnea de porc, uh, putea să facă această solicitare. Dar acum, lăsând gluma la o parte, uh, există și o discuție la nivelul opiniei publice dacă nu cumva Um, există și uh, probleme emoționale pe care gripa porcină ni le creează. Deci uh, ar trebui EFSA din acest punct de vedere să, să lămurească oamenii că nu e niciun pericol să mâncăm carne de porc. Si je comprends bien, Reimer Președintele, deci dacă înțeleg eu bine, ni se, domnul Bögen ne sugerează să creștem creditele de informare consacrate agenției ESA în așa fel încât aceasta să încurajeze populația să mănânce carne de porc uh, cel puțin în, uh, în uh, regiunile în care acest lucru nu este interzis. Bun. Atunci aș dori să știu dacă cumva reprezentantul Comisiei dorește să răspundă la ultima întrebare a doamnei raportor, după care să putem trage concluzii. Comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a da cuvântul reprezentantului EFSA, aș dori să răspund la întrebarea legată de activitatea noastră de informare. Trebuie să ținem seama și de competențele pe care le are Comisia la nivel european în materie de sănătate publică. Munca Comisiei și acțiunile Comisiei se concentrează mai ales pe activitățile de coordonare, de schimb de informații, uh, punere în comun a competențelor experților, a celor mai bune practici, de supraveghere și toate acestea cu uh, principiul de subsidiaritate, care trebuie de asemenea respectat. Bineînțeles, cetățenii europeni trebuie să fie informați și foarte multe uh, campanii de informare se fac și la nivel național. După cum vedeți, munca comisiei e o muncă complementară cu cea depusă la nivel național. Și acum îl voi lăsa pe colegul meu de la agenția EFSA pentru a răspunde la întrebarea precisă adresată agenției. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva informații Uh, din punct de vedere bugetar. EFSA este agenția care se ocupă cu evaluarea riscurilor pentru siguranța alimentară. Și, într-adevăr, așa cum s-a spus, în mod foarte clar, există o legătură între boli care se pot dezvolta în uh, rândul uh, populației porcine și care ar putea să se transmită oamenilor. Și există măsuri care au fost luate de diferite organisme uh, care se ocupă cu sănătatea uh, oamenilor și cu sănătatea animalelor, în așa fel încât să ne asigurăm că există o monitorizare transversală a modului în care circulă acest virus și în așa fel încât să ne asigurăm că există o informare optimă a cetățenilor în ceea ce privește riscurile. Iată două elemente care sunt strâns legate, sănătatea oamenilor și sănătatea animalelor. Și dincolo de această rețea de comunicatori, aceasta a, a fost, de fapt, instituită de către comisie. Președintele, ce concluzii trageți dumneavoastră, doamna raportor? Meine Fragen sind hinreichend. Am primit răspunsuri ample la întrebările mele. Eu propun colegilor să fim de acord cu acest cerere de transfer. Dacă uh, avem nevoie de aceste informații, atunci să punem cât mai repede posibil la dispoziție acești bani. Mulțumesc. Cine este pentru virarea acestui transfer? Merci, qui Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri. Două abțineri. Se adoptă. Și putem trece la 42, securitatea alimentară în țările în curs de dezvoltare. Este vorba despre ajutorul uh, alimentar pentru Ghana și declarația pe care ne-a furnizat-o Comisia în legătură cu asta, de ce e nevoie de bani, uh, în ce scop vor fi ei utilizați, uh, este cât se poate de logică Putem înțelege rațiunea acestui transfer. Întrebarea pe care mi-o pun este doar de unde să luăm banii. Și trebuie să întrebăm dacă vor fi suficienți banii pentru acest sprijin macroeconomic, pentru că era vorba și de regiuni Kosovo, Georgia, care puteau beneficia de acești bani. Ne puteți da aici câteva informații suplimentare? Președintele, mulțumesc. Reprezentantul Comisiei intervine. Da, mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește originea sumelor și pentru această asistență macroeconomică, pentru a putea uh, face transferul, există mai multe condiții care trebuie îndeplinite. Mai întâi e nevoie de un program din partea fondului monetar care să fi fost acceptat. Pentru aceasta e nevoie de un acord între organismele internaționale, financiare internaționale și țara respectivă și după aceea există o decizie de mobilizare a instrumentului din fonduri comunitare care trebuie aprobată ulterior de Consiliu. În faza actuală e posibil să avem o utilizare parțială. Pentru că nu toate condițiile sunt întrunite pentru a avea o propunere finală de mobilizare a fondurilor. Și deci, pentru această linie bugetară, am făcut o previziune cu 18 luni înainte, momentul în care a fost propus uh, proiectul preliminar de buget și vom vedea cum anume vom executa în totalitate această linie bugetară, având în vedere că toate condițiile nu sunt încă întrunite. Mulțumesc, președintele. Iuta. Dacă v-am înțeles bine, ceea ce am făcut noi prin transferul numărul 8 în cadrul consultărilor pe marginea bugetului, când am solicitat informații suplimentare, aveam 50 uh, de milioane pentru Kosovo, 56 pentru Georgia și 3 milioane pentru evaluare. 99 de milioane, care înțeleg că nu sunt uh, necesare în zona Kosovo. S-a modificat ceva acolo? Președintele, cine va răspunde din partea comisiei? Colegul meu, Papadopoulos, de la DG Fin, care gestionează aceste fonduri, va putea să răspundă și va fi mai precis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac câteva precizări cu privire la utilizarea liniilei bugetare pentru asistența microfinanciară. Programele pe care uh, le lansăm în momentul de față sunt programe pentru Georgia, 46 de milioane sub formă de ajutor și Armenia, 355 tot sub formă de uh, ajutor, plus 65 sub formă de împrumut. Cele două propuneri ale Comisiei au fost adoptate acum câteva săptămâni, se află deja pe masa de discuție a Consiliului și a Parlamentului. Avem contacte susținute cu uh, Comisia INTA, Comisia responsabilă pentru aceste bugete și așteptăm să se ia o decizie uh, în principiu în, la jumătatea lui decembrie pentru a putea face angajamentele de plată pentru bugetul 2009. Deci avem confirmarea programului pentru Georgia și avem un nou program pentru Armenia, care înlocuiește în parte ceea ce fusese inițial prevăzut pentru Kosovo la începutul exercițiului bugetar. Mulțumesc. Președintele, Iuta. Ja, um, ich, ich finde das immer um, etwas schwierig zu verstehen. Mi se pare destul de greu de înțeles ca în linii bugetare diferite sunt uh, luate sume uh, iarăși diferite. În curând vom discuta și despre faptul că pentru alte măsuri va fi nevoie de o suplimentare a fondurilor pentru Kosovo, dar uh, cred că nu ne putem opune acestui ajutor uh, alimentar pentru Ghana, așa că vă propun să aprobăm transferul. Președintele, deci, doamna raportor... Sunt pentru acest transfer, spune doamna Hauk. Președintele, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri? Foarte bine. Atunci se adoptă. Ceea ce vă propun acum, doamna raportor, este să revenim acum la transferul bancar global pentru că celelalte transferuri particulare, specifice, sunt mai puțin urgente și ar putea fi amânate pentru o ședință următoare. Eventual am putea să luăm acum, să tratăm acum uh, transferul bancar Info 5, după care ne întoarcem la global. Foarte bine, atunci. Info 5, de fapt, este ultimul transfer bancar.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 Președintele, având în vedere că timpul ne presează, vă propun să luăm o hotărâre astăzi referitor la proiectele de transferuri bancare uh, ca să ne înscriem în termenele stabilite, iar restul, uh, după care vom uh, continua cu ordinea noastră de zi și dacă ne mai rămâne timp, vom examina transferurile bancare mai puțin urgente. Atunci trecem acum la ultimul transfer bancar intitulat Info 5, după care vom reveni la transferul bancar global, având în vedere că toți reprezentanții direcțiilor generale de la Comisie sunt prezenți în sală. Sunteți gata, doamna raportor? Vă rog. Ok. Um, da, am via... După cum spune și titlul, este doar o informare, pentru că Comisia uh, poate să transfere fondurile dintr-o linie bugetară în alta. Este vorba despre uh, licitații în cadrul administrației publice. A existat un instrument vechi, ITPAC, care a fost înlocuit prin instrumentul ISA și cred că putem fi de acord uh, Um, să luăm notă, practic, de acest Info 5. Mulțumesc! Raportoarea propune să acceptăm acest virament Info 5. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? 3. Abțineri? Nu. Se adoptă. Iar acum mai am o propunere, spune doamna Hauk. Este vorba de transferul numărul 49, este vorba despre ajutorul umanitar pentru Asia de Sud-Est. Cred că eu cred că suntem de acord cu această solicitare și am putea încheia și uh, să votăm în legătură cu această solicitare. Nu suntem obligați să o facem, am avea timp până la începutul lui decembrie, dar poate că este bine să uh, acordăm Comisiei șansa să acorde ajutoare umanitare pentru Filipine, Vietnam, Cambodgia și Laos, Sumatra, uh, regiuni care uh, s-au confruntat cu catastrofe naturale. Aș fi de acord să votăm astăzi în legătură cu această solicitare. Președintele, mulțumesc. Cine este pentru transferul 49? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nicio abținere? A, ba nu, o abținere. Foarte bine, atunci transferul numărul 49 se adoptă. Acum ne întoarcem la transferul bancar global. Doamna raportor, puteți să faceți un rezumat a celor spuse adinauri, după care vom ruga Comisia să răspundă. Ja, nochmal, nochmal wieder, wiederholt, dass Repet ideea că noi constatăm că prin transferul global sunt solicitați bani din linii bugetare pe care pentru noi au fost foarte importante și am fi dorit ca în cadrul exercițiului bugetar să existe o implementare corectă, să fie folosiți acei bani cum trebuie. De aceea v-am invitat să ne răspundeți de ce tocmai acele linii bugetare care pentru noi erau foarte importante ca, de pildă, rubrica 1A, în care era vorba despre competitivitatea noastră, pentru că noi de aproape un deceniu vorbim despre acest deziderat de a spori competitivitatea Uniunii Europene prin eh, programele eh, de care dispunem, e bine, exact în aceste linii bugetare nu sunt accesate sumele prevăzute și, pe de altă parte, ne miră faptul când știm că avem puțin bani în categoria patru, ni se pune un fel de vestă strâmtă și în fiecare an s-a dovedit că este, suntem prea strâmtorați aici E bine, a, și acum urmează să mai uh, luăm bani de aici. Aș vrea să primim niște explicații în legătură cu aceste preocupări. Președintele, mulțumesc. Cine intervine din partea comisiei? Vă rog. Domnule președinte, să pro propun să începem cu cheltuielile consacrate cercetării. Acestea se regăsesc în mai multe locuri o sporire și o scădere. Domnul Biscontini, uh, director pentru cercetare, va lua cuvântul. Deci propun să începem cu cercetarea. Da, vă rog, spune domnul președinte. Domnul Visconti, repede. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, cererile de transfer global nu înseamnă o încetinire uh, a punere în aplicare a programului de cadru de cercetare numărul 7. E un program cadru care se bazează pe un ciclu. Uh, e vorba de uh, um, licitații, de selecționarea dosarelor și toate mijloacele de care avem nevoie le avem la dispoziție. Uneori uh, se mai întâmplă să existe modificări. Așa s-a întâmplat în 2008. Am reușit atunci să accelerăm anumite negocieri și asta ne-a permis să anticipăm anumite finanțări în 2008. Această fază de negociere intervine către sfârșitul anului bugetar, deci e foarte greu să fie luată în calcul încă de la bun început, în momentul în care se uh, confecționează bugetul pentru anul următor. Și vedeți că uneori există anumite accelerări, anumite încetiniri însă acestea sunt temporare. E vorba de credite care vor fi cheltuite la începutul anului ce urmează. Și aș dori să vă spun că în faza actuală e vorba de credite de prefinanțare. Deci credite care din punct de vedere matematic sunt legate de încheierea propriu-zisă a contractelor. Deci sunt legate de creditele de angajare și de momentul semnării contractelor. Asta nu înseamnă că nu, dacă nu le-am plătit într-un an, asta nu înseamnă că nu vor fi semnate contractele și că vom cunoaște încetiniri în desfășurarea muncii noastre, Ce vorba doar de un decalaj de câteva luni care intervine la finalul exercițiului bugetar și care ne constrânge oarecum să uh, cerem aceste credite. Președintele, mulțumesc. Domnul raportor, prefer să ascultăm mai întâi toți reprezentanții comisiei, după care să luăm o decizie. Apoi, Uh, Direcția Generală reprezentată de doamna Haugi. Bună dimineața! Direcția noastră este într-o poziție poate admirabilă pentru a cere fonduri suplimentare. Pentru că noi cerem fonduri pentru refugiați, pentru integrare socială și în uh, Uh, toate programele naționale ale statelor membre se află într-o fază de implementare și e nevoie de plăți anticipate pentru lansarea propriu-zisă a acestor programe. Avem nevoie de 18 milioane de euro, avem la dispoziție 13 milioane, deci e vorba de 57,9 milioane de uh, euro pe care le solicităm acum. Președintele, mulțumesc. Uh, Direcția Generală Agricultură, domnul Jones, nu, Direcția Generală Agriculturii nu este reprezentată. Atunci, Ecofin, uh, domnul Papadopoulos, este în sală? Domnul Papadopoulos este? Da, vă rog, aveți cuvântul. În ceea ce privește transferul bancar global, ne aflăm în aceeași situație uh, Uh, ca și cea referitoare la punctul 42 al viramentelor. Plata bugetelor în asistența macrofinanciară. Și, într-adevăr, de fiecare dată plățile depind nu numai de deciziile luate de comisie pentru a adopta și implementa nou program, ci și de punerea în aplicare a programelor existente. Și iată că acum ne aflăm în situații în care în anumite țări, anumite programe au fost adoptate în anul, anul trecut, dar punerea în aplicare pune probleme din cauza unor dificultăți ale beneficiarilor uh, referitor la condițiile care au fost negociate și acceptate de către Comisie. În cazul în speță, noi dorim să păstrăm creditele de plată consacrate doar pentru sume relativ modeste pentru Liban și în parte acestea ar putea fi finanțate din noile măsuri ce vor fi adoptate până la sfârșitul anului. Iar în aceste condiții acordarea acestor credite nu va determina în niciun fel liniile bugetare pentru anii următori. Asta ne va permite doar ca în aceste momente de criză și având în vedere și noile decizii ce vor fi luate anul acesta, uh, asta înseamnă deci că vom avea uh, nevoi sporite pentru anul 2010. Președintele, cer liniște în sală, vă rog având în vedere că acum votăm și avem nevoie de liniște să ne concentrăm. Uh, acum, Direcția Generală Enlarge. Avem doi reprezentanți care sunt în sală. Cine ar putea să ia cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Direcția Generală Extindere cere 52 de milioane de credite pentru că avem contracte în curs în două noi state membre, precum și în Cipru, uh, au existat anumite întârzieri în România și în Bulgaria. Uh, am încredințat autorităților locale managementul pentru uh, aceste programe. Am descentralizat implementarea și controlul ex ante din partea Comisiei a demonstrat că există câteva neajunsuri autoritățile române au acționat în mod favorabil și astfel un anumit număr de programe au fost anulate. Autoritățile bulgare au reacționat în mod diferit și la un moment dat comisia a fost obligată să retragă acreditarea acordată a două agenții de implementare. Iar în Cipru, în partea de nord. Colegul meu poate să ia cuvântul și să explice după ce voi trage eu concluzii. E păcat, regretăm faptul că aceste proiecte vor fi pierdute, însă trebuie să vedem și partea pozitivă. În momentul în care au avut loc controlele și în momentul în care am avut discuții cu autoritățile naționale, am încercat să vedem ce anume ar putea fi să fie un element pozitiv pentru managementul unor astfel de proiecte pe viitor. Și am reușit să găsim uh, explicații și măsuri uh, ce trebuie uh, implementate. Președintele, mulțumesc. Pentru Direcția Generală ETCO. Reprezentantul este în sală? Da. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt cred că noi putem să preluăm și comentariile făcute de uh, colegii noștri din Direcția Generală de pentru Cercetare. În ceea ce privește linia 21, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, știți că modul principal de punere în aplicare este cel al achizițiilor publice și avem aceleași constrângeri, aceleași termene ca și programele de cercetare. Trebuie să selecționăm proiectele și să încheiem contractele odată ce acestea au fost selecționate. Deci, încă o dată, acest lucru nu pune sub semnul întrebării angajamentul nostru și faptul că vom încheia aceste contracte și vom cheltui toate creditele pe care le vom avea la dispoziție. Uh, singura diferență e că avem un decalaj între momentul angajării creditelor și momentul plății acestora. Președintele, mulțumesc. Mi se spune că acum Direcția Generală Agri este reprezentată de domnul Juan González. Este în sală? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Direcția Generală Agri are nevoie de 86 de milioane de euro, din care mai puțin de 30% se referă la faptul că organismul de plată din Turcia a avut dificultăți și aceste fonduri nu vor putea fi acordate decât în 2010. Însă, Mare parte din creditele care sunt puse la dispoziție, un pic mai mult de 70%, se referă la proiecte care au fost decise și acceptate anul trecut, care în final n-au fost realizabile și faptul că nu avem aceste organisme de plată care să fie instaurate uh, până la sfârșitul anului 2009 nu ne permite să plătim avansul care este fuseze prevăzut inițial și deci uh, nu putem să utilizăm aceste uh, credite în avans. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Doamna raportor, a primit răspunsurile din partea uh, diferitelor direcții generale ale Comisiei uh, implicate în acest transfer bancar global. Aș dori să știu dacă vreun membru dorește să intervină. Da, vă rog. Helga. Helga. <coughs> yeah, thank you, Chair. Um, I would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin asupra două probleme. Descrâșterea și um, fondului GREF pentru energie regenerabilă, pentru că, conform politicii noastre, noi am dorit să uh, existe aici o consolidare întreb de ce nu funcționează lucrurile bine, de ce avem o descreștere aici, o neaccesare a fondurilor și o altă chestiune în legătură cu acțiunile pregătitoare și raportul de evaluare din partea Direcției Generale Comunicare s-a propus să se folosească bani pentru uh, comunicare în transfer global. N-am înțeles exact, de fapt, ce se întâmplă acolo. Cine poate să răspundă la aceste întrebări ale doamnei Helga Trippel? Vă rog. Euh, Mulțumesc. Pot să vă răspund în ce privește GRF nu se pune problema diminuării creditelor afectate în ce privește Fondul Mondial pentru eficiența, eficacitatea energetică și energiile regenerabile, vrem numai să transferăm acești bani, cele 2 milioane de euro de credite de plăți din anul acesta pentru anul viitor, pentru că anul acesta nu putem să-i cheltuim. Însă, uh, suma globală afectată fondului nu a fost modificată și este, uh, acești bani sunt uh, cheltuiți potrivit uh, planurilor inițiale. Mulțumesc, spune președintele Iuta. Also, wir haben jetzt noch ein... Întrebarea a rămas deschisă, cea de-a doua întrebare formulată de Helga. Ce s-a întâmplat cu banii de la Globe? care nu au fost cheltuiți pentru acțiuni culturale. Cine poate să ne ofere un răspuns? Domnule președinte, e încă o dată vorba aici despre credite de plăți. Și vorba mai despre ca, de calendarul de bursări acestor bani care a fost un pic uh, modificat. Nu e vorba despre angajamente. Am să rog pe colegiul de la Direcția Generală um, care se ocupă de acest lucru să vă trimite răspunsul mai precis în scris. Mulțumesc, doamnă raportor. Ce concluzii trageți? Meine, meine Schlussfolgerung... Concluziile mele sunt că că noi, Comisia, trebuie să reușească să își implementeze și să-și exprime și să-și apere mai bine voința. Dar astăzi uh, propun colegilor și colegilor să fie de acord cu acest transfer global. Vă mulțumesc. Cine este pentru acest virament? Vă rog. Împotrivă. Cine se abține? O abținere, două abțineri, spune președintele. Așadar, transferul global a fost adoptat. Acum, dacă îmi dați voie, având în vedere ce a spus doamna raportor și ce a spus comisia, deci vreau uh, să vă spun că regret faptul că la sfârșitul unui an suntem obligați să uh, ne uh, pronunțăm asupra uh, unui transfer global atât de, de important și asupra altor cereri de transfer unde nu prea avem ce să spunem, dar ne aflăm plasați în fața unei alegeri dificile, pentru că, pe de o parte, vrem să ne îndeplinim misiunea de uh, um, controlor al implementării bugetului și atunci poziția înțeleaptă ar fi să amânăm sau ne grăbim și nu examinăm lucrurile decât la suprafață. Anul acesta am fost obligați să uh, procedăm astfel pentru că din cauza alegerilor și a, a uh, schimbării Parlamentului European a existat o perioadă unde nu s-a putut face nimic, înțelegem și situația specială a Comisiei, pentru că e la un sfârșit de mandat, dar la anul nu vom mai accepta o asemenea situație și vom respinge în mod sistematic orice fel de cerere de transfer care ne parvine atât de târziu. La fel cum ieri, am regretat ceea ce am spus la, în rezoluția votată azi dimineață și anume că s-a mărit foarte mult numărul bugetelor suplimentare. Și a avea atât de multe cereri de transfer tardive este și o dovadă de proastă gestionare. La ce servește să adopți uh, rapoarte cu amendamente foarte detaliate dacă apoi observ că se preferă proceduri eh, eh, extraordinare, tardive și care nu mai corespund obiectivelor politice ale bugetului inițial. Deocamdată vă propun să lăsăm la o parte celelalte proiecte de transfer pentru ca uh, Iuta să se poată odihni un pic și să trecem la punctul 11. Și am să rog colaboratorilor noștri să facă liniște. A, Ani, doresc să iei cuvântul. Da, domnule președinte. Am înțeles că Comisia Empli, Comisia de Ocupare, a votat deja raportul fără să țină cont de avizul nostru, deci atunci mă întreb ce să facem, pentru că, din câte am înțeles, nu puteau să aștepte și avizul comisiei noastre. Da, asta mi s-a spus și mie. De fapt, ar fi trebuit să votăm ieri avizul de la punctul 11. E vina mea. Ieri ar fi trebuit să votăm. Destul de des ne întâlnim cu acest gen de problemă. E mult mai simplu pentru membrii Comisiei Bugete să știe că voturile au loc la ora 9 uh, într-o anumită zi, dar e clar că pentru acest raport, dacă am fi votat ieri, Comisia competentă în fond ar, ar fi putut să țină cont și de avizul nostru. Dar păstrăm contactul cu raportorul lor. Deci, la punctele 11 și 12, care sunt legate între ele, deci era un aviz în ce privește crearea facilității pentru microcredite la nivel european și despre statutul fondului progres. Discutăm despre temeiul juridic în funcție de decizia pe care am luat-o atunci când s-a votat bugetul în primă lectură, pentru instaurarea unui fond european destinat microcreditelor pentru a ajuta întreprinderile mici să găsească noi surse de finanțare. Aceste noi surse fiind microcredite sau credite cu responsabilități uh, uh, uh, partajate. Și ne doream să creăm un cadru comun la nivel european pentru a facilita sarcinea uh, respectivelor mici întreprinderi care ar avea nevoie de asemenea microcredite. Comisia Europeană a propus uh, să aloce acestui fond 100 de milioane de euro pe o perioadă de 4 ani, finanțarea fiind asigurată în cadrul rubricii 1A a perspectivelor financiare și din fonduri alocate programului Progres. Parlamentul a adoptat în acest sens crearea de două noi linii bugetare, una pentru cheltuielile operaționale și cealaltă pentru cheltuielile administrative și a înscris 37,5 milioane și uh, 250.000 de euro, deci pentru fiecare din cele două categorii de cheltuieli și aceste fonduri au fost uh, uh, lăsate în rezervă atâta timp cât temel juridic nu este adoptat. E vorba de bani prevăzuți pentru bugetul 2010. Am propus un amendament, uh, așa cum facem totdeauna, ca să amintim că în fiecare an se va hotărâ care va fi bugetul pentru aceste linii bugetare, care va fi dotarea financiară. Și am, în plus am vrut să precizăm faptul că programul Progres și fondul pentru microcredite sunt două lucruri diferite, pentru că, cum v-am spus, va exista o nouă linie bugetară în bugetul 2010 și mai propun ca pentru a, a, a trage concluziile referitor la programul Progres să vedem ce facem cu suma de 743.500 de milioane mă scuze, la 743 de milioane 500 de mii, deci suma propusă inițial pentru programul Progres, să fie uh, um, um acum uh, uh, defalcată pentru a vedea care este partea care va revine fondului pentru microcredite și care este partea care va rămâne pentru programul Progres. Sunt niște uh, propuneri coerente și atunci vă rog să votăm în bloc cele două proiecte de aviz. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Da. Putem considera că ele au fost adoptate și așa cum a sugerat și Ani Jensen, data viitoare va trebui să fim mai atenți pentru ca avizul nostru să fie votat în mod oficial înainte să aibă loc votul asupra raportului în comisia competentă în fond. Putem acum să trecem la raportul doamnei Matera. Aș vrea să-i dau cuvântul. Punctul numărul 13, nu-i așa? O, o cifră care poartă noroc. deci doamna Matera, pe tema anului european al voluntariatului. Mulțumesc, domnule președinte. Confirm că mie numărul 13 îmi poartă noroc. Așa cum ați spus, am fost numită raportoare pentru avizul în ce privește anul european al voluntariatului, anul 2011. Obiectivul este să susținem autoritățile locale, regionale și societatea civilă din statele membre, astfel încât să creăm condiții favorabile pentru uh, voluntariat, pentru munca voluntară în toate aceste state. În ce privește bugetul, Comisia Europeană a propus o sumă de 7 milioane de euro pentru uh, credite și angajamente pentru bugetul din anul 2011. Comisia a mai propus în proiectul preliminar de buget 2010 o nouă linie bugetară 150611 pentru a finanța activitățile pregătitoare pentru anul european al voluntariatului. Inițial, sumele prevăzute erau 2 milioane de euro pentru angajamente și 1,2 milioane pentru plăți, creditele pentru plăți. Parlamentul European, în primă lectură, a, adop- a adoptat această operațiune și chiar a mărit sumele cu un milion de euro, atât pentru uh, angajamente cât și pentru plăți. Deci suma finală ar fi de 3 milioane de euro pentru angajamente și 2,2 milioane de euro pentru plăți. Și asta pentru bugetul 2010. Acum, în ce privește amendamentele care au fost propuse de Comisia Cultură, unul susține creșterea cifrei propuse de comisie de la 7 milioane la 10 milioane de euro deoarece se spune că această cifră, 7 milioane, deci această sumă nu ar fi suficientă și uh, nu s-ar putea finanța decât proiecte prea puțin, uh, cu de o prea mică importanță. Având în vedere regula cofinanțării, știți că Comisia Europeană a hotărât că 80% trebuie să fie costuri eligibile, și atunci eu propun să schimbăm acest procent al cofinanțării ca să putem să finanțăm cât mai multe proiecte cu putință. Mulțumesc, doamne raportor, spune domnul președinte. Salvador a cerut cuvântul. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea două chestiuni de subliniat referitoare la amendamentele prezentate. Mai întâi, schimbarea ratei de cofinanțare. Dacă am înțeles eu bine, ideea este să propunem o reducere a ratei de cofinanțare, în așa fel încât să permitem cât, a cât mai multe organizații să poată să primească fonduri comunitare. Nu sunt sigur. Bineînțeles, pare o idee bună, însă nu sunt sigur care ar fi părerea comisiei competente, și anume Comisia de Cultură, în ceea ce privește scăderea acestei rate de cofinanțare. Și trebuie să vedem dacă trebuie să extindem acest lucru și la alte uh, uh, programe la care participă organisme neguvernamentale și care sunt cofinanțate de Uniunea Europeană în așa fel încât să putem crește numărul de organizații care ar putea beneficia de banii comunitari. Cu toate acestea, organizațiile acestea ar putea totuși să știm că aceste organizații au deja dificultăți pentru a cofinanța partea care le revine. Și de aceea cred eu că ideea este acceptabilă și că o putem susține. A doua chestiune se referă la discrepanța subliniată de Comisia de Cultură referitor la suma financiară totală pentru finanțarea programelor. Din experiența pe care am avut-o în alte exerciții bugetare, în mod normal, în momentul în care o comisie competentă propune o anumită sumă Comisiei pentru Bugete și Comisia pentru Bugete propune o sumă diferită, în principiu inferioară, acest lucru nu face decât să ducă la probleme pe viitor. De aceea, n-ar fi rău ca să se găsească o explicație clară împreună cu Comisia de uh, Cultură, în așa fel încât acești 10 milioane de euro care sunt ceruți să uh, uh, fie disponibil, din care 3 milioane deja în 2010 și restul pentru 2011. În fine, poate că e mai bine să anticipăm și să prevenim orice formă de dificultăți care ar putea să apară pe viitor referitor la această finanțare, la suma de 9 milioane uh, restante. Și cred că ar fi o posibilitate acceptabilă pentru toată lumea. Euh, eh, Mulțumesc. domnule președinte. Și eu aș dori să mă refer la rata de cofinanțare. Aici e o propunere de 80%. Deci, Comisia ar spune 80% din costurile totale și aici există sugestia să modificăm această rată. Am uh, coborât la 65% în loc de 80%. Deci asta ar însemna un efort suplimentar din partea organizațiilor neguvernamentale. Uh, acestea vor trebui să dispună de mai multe fonduri pentru a acoperi partea ce le revine. Ori știți că în trecut am avut uh, sugestii uh, contrare, spre exemplu pentru Fondul Social European, se prevăzuse la un moment dat eliminarea un anumit număr de organisme cofinanțate, pentru că ne dădusem seama că în perioada de criză acestea aveau dificultăți pentru a găsi resursele financiare necesare. De aceea aș dori să se țină seama de acest aspect, și anume că organizațiile neguvernamentale uh, se confruntă cu dificultăți pentru a înainta proiecte în cadrul Fondului Social European se confruntă cu dificultăți în momentul în care trebuie să găsească cofinanțare, pentru că dacă le cerem să suporte 35% din costurile totale, uh, ar fi foarte greu pentru ele să se descurce. Președintele, mulțumesc, doamna Manzani. Grație. Mulțumesc. împărtășesc și eu acest punct de vedere și anume să nu înăsprim condițiile în ce privește cofinanțarea, pentru că e clar că asociațiile și organizațiile care fac apel la uh, voluntari oricum au dificultăți financiare. Și apoi să ne gândim la potențiale beneficiare ale acestor fonduri și atunci să ne gândim la un plafon maxim ca, uh, pentru um, banii care pot fi cheltuiți în acțiuni directe ale Uniunii. Și apoi, în ce privește alineatul care spune clar cum trebuie repartizate resursele între coordonatorii naționali, mi se pare că aici formularea este mult prea vagă. Trebuie să se facă distinția între resursele care pot fi folosite cu titlu de ajutor direct și apoi să știm clar ce fonduri, de ce fonduri pot să dispună acești coordonatori naționali? Mie mi se pare că ar exista o contradicție între stimularea muncii voluntare și ajutoarele care sunt acordate uh, statelor membre care ar trebui să facă asemenea campanii. Mulțumesc, spune președintele. Nu mai vrea nimeni să ia cuvântul dintre membri. Comisia vrea cumva să se exprime? pouvez vous présenter, madame? Vă rog să vă prezentați, spune președintele. Jennifer Human, Digi Educație și Cultură. Aș dori să subliniez câteva lucruri din perspectiva noastră. Propunerea de creștere este binevenită pentru că noi dorim să adâncim impactul anului pentru a stimula proiecte naționale care sunt semnificative, iar aceste 18% propuse erau menite pentru activitatea de informare și educare pe plan național. Suma de bani este 2,7 milioane, dar dacă le împarți la 27 de state, nu ajungi la o sumă foarte mare pentru fiecare stat membru. De aceea, în criteriile pentru repartizarea fondurilor am stabilit sume fixe care să constituie un prag minimal care să permită și statelor mici să desfășoare activități de comunicare și de uh, conștientizare la nivelul societății respective. Ideea era ca proiectele societății civile care sunt legate de voluntariatul în Uniunea Europeană să poată fi uh, finanțate de programe uh, existente, cum ar fi uh, învățarea de-a lungul întregii vieți, alte programe. Noi dorim să stimulăm mobilitatea, twinning-ul, iar creșterea față de anul trecut ar posibilita ca fi, proiectele să fie finanțate mai bine. Noi putem discuta și aspectele legate de cofinanțare. Apreciem propunerile de, de uh, o mai substanțială cofinanțare care să permită unui număr mai mare de cetățeni să beneficieze de aceste proiecte. Vă mulțumesc, doamnă. Au fost câteva precizări binevenite. Domnul Salvador dorește să intervine din nou. Președinte... Da, mulțumesc, domnule președinte. După intervenția reprezentantei comisiei, aș dori totuși să adresez o întrebare acestei reprezentante a comisiei. Dacă noi ridicăm suma totală a dotării financiare de la 6 la 9 milioane, spre exemplu, pentru că, după cum am spus, vom avea 3 milioane în acțiuni pregătitoare și ce, scădem în același timp și rata de cofinanțare, care este părerea Comisiei Europene? Acest lucru ar permite oare mai multor organizații neguvernamentale să beneficieze de uh, fonduri europene? Pentru că, de fapt, asta este ideea principală pentru a motiva această scădere a ratei de cofinanțare. Iată întrebarea mea pentru Comisie. Madame. I didn't hear the beginning of the question because... Nu am auzit începutul întrebării. Regret, dar dacă am înțeles corect, este vorba despre uh, o diminuare a cofinanțării? Nu? Aceasta era întrebarea? Nu. Întrebarea pusă de domnul Carica a fost dacă, în opinia dumneavoastră, printr-o reducere a cofinanțării ă, vor exista avantaje pentru mai multe organizații beneficiare sau în felul acesta vor beneficia mai puține organizații. Dacă noi schimbăm cofinanțarea și nu va exista o majorare a bugetului, atunci nu va fi posibil ca mai multe organizații să beneficieze, pentru că aceste 2,7 milioane de euro prevăzute pentru organismele naționale nu sunt suficiente pentru a administra bugetele el, sunt prevăzute pentru activitate de comunicare, de conștientizare la nivelul publicului larg al ofertelor. Noi am propus 80% pentru ca să avem garanția că aceste activități vor fi desfășurate, iar uh, spuneam deja că cele 2,7 milioane de euro, dacă sunt împărțite la 27 de state, uh, ajungem la o cifră mică. Există și uh, sunt mai puțin de 75.000 de euro. Nu putem diminua și mai mult această sumă pentru că altfel uh, impactul va fi prea mic. E limpede. Deci există o masă critică minimală pe care trebuie să o avem în vedere. Sub o anume sumă nu vom putea uh, implementa mecanismele pe care ni le propunem. Deci problema legată de uh, 85%, 15% trebuie respectată ca să nu uh, riscăm să reducem numărul de beneficiari, iar asociațiile uh, care pot participa la cofinanțare uh, nu pot contribui cu mai mult de 25%. Bun. Dacă îmi dați voie să clarific puțin lucrurile, am spus că creșterea ar fi binevenită. Am dorit să clarific poziția Comisiei. Noi am propus, că șase, am propus șase milioane care ar fi suficiente pentru a furniza o informație și o comunicare adecvată. Noi putem găsi și fonduri transnaționale, dar dacă Parlamentul găsește o soluție de majorare, ar, am putea să implementăm aceste proiecte. Propunerea noastră inițială era de 6 milioane de euro. Deci spun asta ca să precizez care este situația și uh, să vă explic că acești bani ar putea fi utilizați. Evident că nu vă veți opune dacă vă vom da mai mulți bani decât ne-ați cerut, înțeleg. Raportoarea ne va spune care sunt concluziile pe care poate să le tragă din acest schimb de opinii. Vă amintesc că noi nu vom vota astăzi, ci pe um, 16 noiembrie acest raport și um, există și până mâine la prânz, 6 noiembrie, la prânz vom putea depune amendamente și votăm pe 16 noiembrie. Barbara, dorești să tragi concluziile pe marginea acestui schimb de opinii? Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, fiind prima zi când mi-am prezentat opinia, e clar că am să continui să lucrez asupra acestui proiect de aviz. Am notat tot ceea ce mi-au sugerat colegii, ceea ce am, uh, deci am notat și părerea comisiei și cred că în viitoarele săptămâni o să avem ocazia să lucrăm împreună și vreau să vă spun că țin foarte mult la acest aviz pentru că voluntariatul are o foarte mare importanță pentru statele membre. Căci, așa cum a spus un antevorbitor, suntem în continuare într-o perioadă de criză, chiar dacă unele state sunt pe putea de a ieși din criză și eu cred că uh, voluntariatul ar fi un adevărat stimul pentru uh, relansarea economică și trebuie să putem să ajutăm autoritățile locale, regionale și societatea civilă pentru a uh, face publicitate în jurul acestui uh, gen de angajare. Deci, în următoarele zile veți primi noi informații de la mine care țin cont de tot ceea ce s-a spus astăzi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Matera. Doamne să-i mulțumesc domnului Lewandowski pentru că a fost foarte galant și a lăsat-o mai întâi pe doamna Matera să ia cuvântul. În principiu, domnul Lewandowski ar fi trebuit să ia primul cuvântul, însă a lăsat-o mai întâi pe Barbara să ia cuvântul. Acum are dreptul și datoria să ia cuvântul pe tema uh, transferurilor bancare pentru celelalte instituții. E vorba de punctul numărul 10 de pe ordinea de zi. Deci vom lua proiectele de transfer bancar unul după altul și domnul Lewandowski va fi încântat să facă acest lucru. Începem cu cererea de transfer numărul 13. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vom continua cu această secțiune nemaipomenită a bugetului nostru. Și știm că ședința noastră este transmisă în direct. De aceea aș, voi face o sinteză rapidă. 99.000 de mii de uh, euro pentru activități pentru interpreți. Uh, formarea interpreților. Și aceste sume sunt prevăzute pentru 2009, pentru că este primul an în care se introduce această categorie, această rubrică. Foarte bine. Sunt pentru, domnul președinte. Foarte bine atunci. Cine este pentru? Transferul bancar 13 împotriva. Abțineri. Se adoptă. Viramentul C14 se referă la tratamentele medicale ale, no- ale asistenților noștri. Am aprobat o sumă de șapte mii 700 de mii, însă e nevoie de mai mult, pentru că avem mai mulți asistenți acreditați. Și deci o astfel de creștere se justifică pentru că e nevoie de sume suplimentare, suplimentare pentru uh, tratamentele medicale ale asistenților parlamentari. Deci sunt pentru. Domnul președinte, deci dacă înțeleg eu bine, în uh, Parlament vom avea o categorie de asistenți parlamentari acreditați care vor avea un, uh, ex, vor trebui să facă un check-up medical înainte de angajare. Deci văd că acest, uh, această rubrică nu se aplică membrilor, deputaților. Păcat! Bun, cine este pentru acest, pentru acest transfer bancar? Mulțumesc, împotriva. Abțineri se adoptă. Trecem acum la C16. Acest lucru a fost deja discutat, pentru că am cerut administrației să se acorde mai mulți, uh, multe fonduri pentru curățenie și pentru produse pentru, de curățenie, având în vedere uh, pericolul pe care reprezintă gripa A. Și deci, inițial se credea că ar fi suficient să dăm banii doar, să acordăm banii doar pentru produsele de curățenie. Dar nu cred că ar trebui să fim noi cei care blochează deciziile uh, care au fost luate de organismele competente în Parlament în ceea ce privește uh, siguranța la locul de muncă. Și e vorba de 496.000 de de euro, o sumă mai mică decât cea prevăzută inițial. Și explicația este cea care a fost uh, dată și eu aș fi de acord cu ea, să reducem această sumă. Președintele. Da, mulțumesc. Într-adevăr, ne aducem aminte de comentariile uh, pe care le-ați făcut prima dată când ați înaintat o astfel de rubrică de cheltuieli. Da, vă rog, domnule Vandovski, în ceea ce privește produsele de curățenie, să fim clari, aici nu e vorba de vaccinare. Pentru că s-ar putea să avem cereri suplimentare separat pentru vaccinare. Deci e vorba de produse de curățenie, dar nu vaccin. Uh, aceste cereri ar putea să vină în plus din partea instituțiilor europene. Președintele, deci am înțeles bine, e vorba de cumpărarea unor produse de curățenie. Cine este pentru acest uh, transfer bancar C16? Mulțumesc, împotrivă. Helga este împotrivă. Abțineri? O abținere, mulțumesc. Atunci ajungem la C17, dar pentru acest transfer bancar amânăm votul pentru că e uh, transferul referitor la uh, cumpărarea clădirii Trev 1 și domnul Bocros a explicat ieri uh, că e nevoie de informații suplimentare pe acest dosar. Atunci trecem direct la C18, domnul raportor. Nu știu dacă biroul nostru încă mai își dorește să discutăm această temă. Din nou, e vorba de uh, curățenie și întreținere. E nevoie de fonduri suplimentare și există oarecare justificare. Însă, prima întrebare adresată biroului este oare trebuie să luăm această decizie astăzi? neapărat. Domnule președinte, da, intervine domnul președinte, puteți să ne spuneți? Cine sunteți? Didier Cleti, sunt șeful unității bugete pentru Parlamentul European. Da, într-adevăr, domnul Lewandowski uh, propunea să retragem eventual acest transfer bancar. În momentul în care noi l-am introdus și până astăzi au intervenit câteva modificări, mai ales în ceea ce privește o uh, cerere, o licitație care ne-a permis să avem o asigurare mai ieftină iar uh, măsurile de întreținere și curățenia au putut fi reorganizate încât să scădem cheltuielile. Și având în vedere că se, suntem la sfârșitul anului, nu cred că vom mai avea nevoie de aceste credite suplimentare. Președintele, deci cererea de transfer bancar se retrage. Bun, au scăpat de ea. Atunci putem să trecem la C19. Aici e vorba de a, modificări tehnice a, din partea statelor membre. Au fost nevoie de câteva modificări Știm că noi ne-am început mandatul pe 14 iulie și deci avem alocații pentru o lună întreagă. Iar pentru membrii uh, a căror mandat începe după 15 iulie, atunci ei vor putea beneficia de alocații doar pentru jumătate de lună și cerem să se poată autoriza o alocație pentru o lună întreagă. De aceea am cerut această creștere în așa fel încât să se țină seama de uh, numărul total de deputați care ar putea beneficia de această alocație pentru o lună întreagă. Dar de fapt e vorba doar de o modificare de ordin tehnic. E vorba de 237.000 de euro. Și asta vine doar de la faptul că ne-am început mandatul pe 14 iulie. Președintele, da, e propunerea raportorului nostru. Da, dacă am fi putut să facem aceste transferuri bancare de la o instituție către alta, am fi putut să consacrăm aceste sume uh, Fondului European de Redresare Economică. Aceasta ar fi fost reacția noastră, aș spune eu, în mod spontan. Uh, dar, având în vedere că nu există această posibilitate de transfer bancar între instituții, atunci e singura soluție, în așa fel încât să folosim corect aceste fonduri. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri. Deci se adoptă. Și deci astfel putem să primim o alocație pentru o lună întreagă. acesta era transferul bancar C19. Atunci vă propun să trecem acum la C20. E asemănător cu cel precedent, însă e vorba doar de o uh, ajustare a salariilor și alocațiilor. Uh, ajustarea este de 1, dar Consiliul a considerat că plecând de la o bază anuală ar trebui să ajungem la o, la o uh, modificare de 3,6%, care e oarecum diferită. Însă cifra care figurează în documentele dumneavoastră este greșită. În total e vorba de 7 milioane ca o ajustare a salariilor și alocațiilor. Și procentul este corect, este de 3,6 dar, din nou, e o ajustare de tip tehnic și Consiliul este cel care a operat această modificare. Președintele, mulțumesc domnule, președ... Uh, domnule raportor. Deci o modificare tehnică adoptată de raportor. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Mulțumesc, abțineri, se adoptă. Și acum, C21, raportorul. C21 e oarecum ciudat pentru că în întâlnirea noastră a grupurilor politice am ajuns la concluzia că am depășit cu două ședințe numărul total de ședințe alocate din buget. Cel puțin asta e cazul în mm, grupul meu. Nu știu cum stă situația cu celelalte uh, Uh, grupuri politice, însă nu știu cum am putea să organizăm ședințe dacă nu există fonduri pentru așa ceva. Nu e vorba de sume mari, ci e vorba de 120.000 de de uh, euro. Și totuși mi se pare ciudat că unul din grupurile politice a prevăzut două ședințe în plus față de cele uh, de, de cota alocată. ședințe în exteriorul Parlamentului. Nu știu cum am putea să justificăm acest lucru, nu știu care este procedura ce trebuie să se aplice. Știu, e vorba de grupul meu, însă nu știu cum am putea obține această justificare. Președintele, da, mulțumesc. Vladimir Manca a cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu punctul de vedere al domnului Lewandowski. Nu știu dacă grupul meu politic a fost cel care a cerut asta sau altul, dar nu au fost doar reuniuni dincolo de cota Uh, repartizată, dar uh, ședințele s-au desfășurat în afara celor trei uh, sedii, Strasburg, Luxemburg și Bruxelles. Deci, dacă vrem să respectăm regulile stabilite pentru reuniunile grupurilor politice, atunci să nu le încălcăm. Dacă cineva dorește să organizeze o reuniune a grupului politic în afara acestei cote repartizate, cred că nu va primi fondurile. Mulțumesc, domnule raportor. Eu nu vreau să știu cât este de fezabil să organizez reuniuni când nu mai sunt bani alocați. N-ar fi mai bine să fie amânate aceste reuniuni? Da. Sau să amânăm pur și simplu votul. Președintele, bine, atunci acceptăm propunerea raportorului de amânare până ce primim informațiile suplimentare necesare. La C23, raportorul, e ultimul transfer relativ la politica imobiliară, este vorba despre bani care să permită uh, membrilor cu handicap sau copiilor cu handicap ai membrilor să poată să uh, beneficieze de schimbări ale uh, infrastructurii și uh, astfel încât ei să poată avea mai ușor acces în clădiri, dar în plus este vorba despre 2 milioane 500 de mii de euro în total. Deci e vorba despre bani pentru a ajuta membrii cu, uh, care au un handicap. Deci țineți cont de această versiune modificată. Raportorul ne cere să votăm uh, pentru acest transfer în versiunea sa modificată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la bugetul curții de conturi. Transferul A11, domnule raportor, vă rog. Să nu uităm că a mai rămas un transfer de discutat apropo de uh, uh imobilul uh, de pe strada Trev. E vorba de mai mult de 30 uh, de milioane de euro. Dar, acum, să revenim la subiect, Curtea de Conturi. E vorba despre modificări de salari care vor fi adoptate de Consiliu ca atare. E vorba despre 37.000 de euro și sunt pur și simplu uh, ajustări tehnice de salarii. Și sunt pentru. Așadar, spune președintele, acest transfer cerut de Curtea de Conturi, cine este pentru? Nu ezitați să ridicați mâna, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pentru ombudsman, și aici s-a făcut o cerere de transfer. Raportorul. Da, este o instituție de mică învergură, dar care face deseori cereri de transfer. Și are nevoie de acești bani pentru achiziționare de uh, echipamente IT, respectiv șapte laptopuri și știți că de obicei ombudsmanul uh, are un buget uh, foarte bine structurat și foarte precis, deci cred că putem să acceptăm faptul că vor să aibă mai multe echipamente IT. Deci ați auzit ce a spus raportorul nostru. Cine este pentru acest transfer? Da, mulțumesc. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Ultimul transfer pentru Comitetul Regiunilor. E vorba de transferul numărul 4 pe 2009. E vorba despre uh, 30.000 de euro pentru capitolul economii și bunăstare socială și centrele pentru copii mici, de asemenea pentru formarea personalului. Este un transfer uh, în cadrul aceleiași rubrici bugetare și nimeni nu ar putea să uh, refuze bani ceruți pentru activități de pregătire. Bine, suntem la articolul 23, deci baza este articolul 23. Cine este de acord cu raportorul? Ridicați mâna, mulțumesc, împotrivă, o uh, abținere, un vot împotrivă. Deci, acest transfer este aprobat. Mulțumesc, uh, stimate domnule raportor. Acum putem să revenim la punctul numărul 14, Agenția Europeană pentru Produsele Chimice. Nu o să putem să votăm astăzi pentru că încă nu a fost desemnat în mod oficial un raportor, însă cineva a venit din partea agenției din Helsinki și Stimate domn, vă mulțumim pentru că ați făcut deplasarea până aici. Vă rog să ne explicați de ce e nevoie de această modificare. Și apoi vom avea un scurt schimb de opinii. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați ocazia să explic în fața comisiei dumneavoastră, pe scurt, de ce am făcut această cerere. Așa cum știți, această agenție și are sediul la Helsinki. Închiriem un sediu care ne-a fost oferit de primărie dar există și un magazin care e parte integrantă a clădirii unde ne avem sediul. Și noi am fi vrut să putem să dispunem și de acest spațiu ocupat actualmente de un magazin. De ce? Pentru că agenția se extinde mai mult decât a fost inițial planificat și atunci avem nevoie de mai mult spațiu pentru birouri. De asemenea, avem ocazia să ocupăm întreaga clădire care din considerente de securitate ar face ca situația noastră să fie mult mai bună. Pentru că existența acestui magazin este o sursă potențială de riscuri. În plus, am dispune de mai multă flexibilitate pentru organizarea activității noastre și pentru organizarea de întâlniri, pentru că știți că la anul expiră termenul pentru uh, crearea bazei de date în ce privește substanțele chimice și până atunci avem nevoie să angajăm personal temporar care va avea nevoie de spațiu, evident. Și în plus ne-am dorit să putem să uh, um, ducem o activitate de uh, gestionare um, a sediului nostru, lucru care ar fi mult mai ușor dacă am fi, uh, dacă am ocupa întreaga clădire. Am consultat un consilier imobiliar și am înțeles că ar fi bine dacă am putea să închiriem, cum spuneam, toate spațiile disponibile din acea clădire care încă nu uh, sunt ocupate de noi. Și costul total pe care l-am plătit pentru chirie, costul mediu, ar fi mai mic decât uh, costurile similare pentru asemenea suprafețe în uh, orașul Helsinki propunerea pe care o aveți în față poate ar trebui un pic explicată, cel puțin un anumit aspect. Se face referire la prețul pe metru pătrat 23,3 euro și să ne gândim și la costul lucrărilor de renovare, dar care ar fi uh, uh, e calculat pentru o perioadă de 20 de ani. Deci costurile totale ar fi de 4,9 milioane de euro, bani care ar putea fi bugetizați din angajamentele pentru anul 2009, dar care nu ar avea niciun impact negativ asupra lichidităților de care este nevoie pentru uh, anul viitor. Deci acești bani nu au avea niciun impact negativ, cum spuneam, în ce privește bugetul 2010. Sursele pentru acest buget ar putea să vină de la rubrica salarii, pentru că angajamentele pentru salarii au fost supraevaluate atunci când s-a planificat bugetul pentru anul 2009 Știți că era o dată istorică când s-au pus bazele acestei agenții și atunci nu se știe exact de cât personal va fi nevoie și cum spuneam, la uh, rubrica salarii s-au supraestimat uh, sumele necesare și atunci am putea să luăm banii care le rămân de acolo. Noi considerăm că este vorba despre o ocazie unică și, cum spuneam, astfel am putea să avem uh, un sediu mai mare. Pentru noi este o prioritate. Dacă mai sunt întrebări, uh, uh, vă voi răspunde după ce v-am dat această vedere de ansamblu a motivelor pentru care cerem aprobarea acestui transfer. Salvator Gariga ceru cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să amintesc faptul că acest lucru va fi votat săptămâna viitoare și e vorba doar de o procedură de consultare în virtutea articolului 79, 179. Și pe baza acestui articol, având în vedere că această cerere nu este controversată, putem să acceptăm, dar Având în vedere că vom vota săptămâna viitoare, am fi vrut totuși să avem mai multe detalii despre uh, acești metri pătrați, uh, câți anume la număr. Da, uh, directorul agenției ne-a explicat câteva uh, lucruri. Apoi prețul de cumpărare, dar asta comparativ cu piața în general. Uh, prețul de închiriere oare este comparabil cu cele prețurile care se uh, practică pe piață? Și apoi, un alt element important pe care ar trebui să ni-l uh, explice este modul în care se împart costurile. Costurile pentru chirie și costurile pentru renovarea clădirii. Pentru că nu e foarte clar acest lucru în uh, solicitare și aș fi vrut deci să obținem această precizare și să avem și costul total al ambelor uh, elemente și anume costurile legate de închirierea uh, părții uh, clădirii care este nouă. Îmi aduc aminte că în momentul în care în 2006 am votat bugetul acestei agenții, nu am ridicat nicio obiecție am uh, utilizat articolul 179 și am respectat condițiile inițiale de închiriere cu condiția ca costurile totale pentru acest uh, centru de conferință deci ca totalul acestor cheltuieli să nu depășească 14 milioane de euro. Și agenția ar trebui să ne explice aceste cheltuieli, cum anume au evoluat costurile în temeiul articolului 179. Și de aceea, săptămâna viitoare, vom putea să luăm o decizie. Însă până atunci ar fi bine ca agenția să ne înainteze aceste detalii precise, absolut necesare comisiei, pentru ca ea să-și poată exprima un vot clar. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Olmaier dorește să intervină. Madame Olmaier, vous avez demandé la parole? Ați cerut cuvântul? Nu. Altcineva are de adresat întrebări reprezentantului agenției? Nu. Vă mulțumesc, domnule Ați auzit care sunt uh, solicitările domnului Salvador Gariga. Avem nevoie de aceste precizări înainte de a putea vota la următoarea noastră ședință. Mai avem un punct pe ordinea de zi, numărul 16, un schimb de vederi Votul nu va avea loc astăzi. Privind mobilizarea fondului de ajustare la globalizare, solicitări din partea Olandei, Suediei și regiunii Steiermark din Austria. Reimer. Mulțumesc. Va fi primul schimb de vedere astăzi în legătură cu aceste propuneri ca în cadrul Fondului de Ajustare la Globalizare să dăm curs celor trei solicitări. Este vorba despre uh, Uh, Suedia Volvo, o întreprindere din industria automobilistică din Austria Steiermark și un uh, concern uh, din domeniul construcțiilor din țările de jos, Heimans. De la bun început vreau să spun că noi am votat anterior o decizie în legătură cu mobilizarea Fondului de Globalizare în, legă- în privința Belgiei și Irlandei și am ținut seama și de formulările eh, Comisiei Ocupație. Sperăm să primim din partea Comisiei un inventar al dificultăților existente și, de asemenea, să avem documente separate pentru fiecare solicitare venită din partea statelor membre, pentru că în trecut a existat problema, ne-am confruntat cu o situație în care mobilizarea fondului de ajustare la globalizare a fost mixat cu alte transferuri. Noi am dorit ca acest lucru să nu se mai întâmple. Ei bine, după aceea au existat diverse mobilizări uh, care de asemenea au fost tratate la pachet. Eu cred că Acum ar mai fi timpul necesar pentru a corecta lucrurile, pentru că, din câte știu eu, votul va avea loc la prima ședință din decembrie și până atunci trebuie să primim și avizul Comisiei Ocupare. Ar fi foarte bine dacă această propunere va fi preluată. Am impresia că reprezentanții Comisiei eh, par a fi de acord cu aceste solicitări din partea noastră situațiile fiind ușor diferite. În ce privește cazul Volvo, este vorba de faptul că 4600 uh, de angajați vor fi concediați uh, deja 3, peste 3000 s-au înregistrat la oficiul pentru uh, forța de muncă și autoritățile suedeze sunt de părere că aproximativ 1500 de persoane vor uh, solicita um, sprijin din partea uh, Fondului de Ajustare la Globalizare. Uh, mă întreb însă de ce există această diferență de cifre, de ce ceilalți care au fost concediați nu vor apela și ei la acest tip de ajutor, pentru că este vorba despre un pachet coordonat de uh, servicii. 9,8 milioane de euro ar trebui să uh, fie puși la dispoziție din uh, fondul acesta de ajustare la globalizare. Iar, în general, uh, industria automobilistică din Suedia uh, va fi confruntată cu probleme. În ce privește cazul uh, landului Steiermark din Austria, pe 1 iulie a fost formulată cererea, a fost completată cu informații, este vorba de 744 de concedieri uh, în cadrul a nouă întreprinderi uh, din partea furnizorilor de uh, elemente pentru industria automobilistică. Solicitarea în legătură cu aceste 744 de concedieri în cele patru întreprinderi, cere un fond de 5,7 milioane de euro din fondul de ajustare la globalizare. Până acum, fondul de globalizare s-a ocupat industria IT, industria automobilistică, textilă, dar iată că din țările de jos, pe 4 august, am primit o solicitare uh, din partea întreprinderii Heiman 570 de concedieri într-o perioadă de patru luni. Este vorba despre un constructor, în general în domeniul construcțiilor uh, au existat efecte negative datorate crizei, lipsă de uh, materie primă, de uh, măsuri de extindere uh, a, consolid, a infrastructurii și aici uh, concedierile au avut loc pe cele trei niveluri, paliere um, ale domeniului construcțiilor pe plan regional, 14% uh, din concedieri în regiunea Brabantului de Nord, de asemenea în regiunea Rotterdam au avut, s-au registrat mai multe concedieri. Deci pe lângă cei 570 de șomeri, alți 400 uh, au primit doar contracte pe perioadă limitată și probabil își vor pierde locurile de muncă, deci uh, poate că și câteva sute de independenți care erau implicați în acest tip de activitate de construcție își vor pierde uh, veniturile. Deci uh, se solicită un sprijin din Fondul de Ajustare la Globalizare 386.000 uh, de euro ar urma să fie puși la dispoziție din fond. Acestea sunt uh, datele pe care urmează să le studiem, să dăm un semnal uh, comisiei uh, să obțină și acel splitting pe care l-am solicitat noi înainte de a ne pronunța printr-un vot asupra acestor solicitări. Vă mulțumesc foarte mult! Dorește să intervină Comisia în legătură cu aceste solicitări? Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș vrea să răspund pe scurt la întrebările puse de domnul Böge referitoare la ideea de a avea acest virament eh, decis separat pentru fiecare solicitare în parte. Avem uh, foarte multe solicitări deja, de fapt, care sunt uh, formulate, sunt uh, solicitări foarte diferite. Dumneavoastră, domnule președinte, ne-ați solicitat să Uh, reducem uh, acest număr de viramente, dar din punct de vedere tehnic nu există niciun fel de dificultăți de a uh, administra separat aceste solicitări și bineînțeles că vom face referire la baza legală care se spune că propunerile pot să fie formulate totuși grupate într-o uh, oarecare formă, să existe blocuri um, care să fie furnizate um, pentru a se putea lua o decizie. Este poate din rațiuni de o mai mare eficiență administrativă. Dar dacă opinia generală este ca să le separăm, din punct de vedere tehnic nu există niciun fel de dificultate. Certes, vous avez le sens de l'humour. Da, aveți simțul umorului. Pentru că în cazul de față ar fi într-adevăr foarte ușor să avem un singur transfer pentru 30 de proiecte diferite. Dar asta înseamnă să blocăm 30 de proiecte. Ori poate că din aceste 30 doar unul sau două proiecte pun probleme. De aceea, pe ordinea de zi a următorului trilog, voi propune să fie evocat acest punct pentru că avem o propunere de decizie care se referă la trei dosare care n-au nimic de a face cu celelalte, așa cum a spus și domnul Böge, în Olanda, în Suedia și în Austria. Dacă niciunul din cele trei dosare nu pune probleme, bineînțeles, vom lua decizia în același timp. În schimb, exemplul pe care l-am cunoscut în trecut, uh, pe care îl cunoaștem acum și anume Dell în Irlanda, Uh, ne arată foarte clar că nu putem să punem sub semnul întrebării uh, proiecte care în principiu nu pun probleme, dar care se află într-un bloc, într-un pachet de proiecte. Am trei cereri de luare de cuvânt pe această temă. Mai întâi, domnul Laviar. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt absolut de acord cu ce a spus dumneavoastră pentru că e clar că trebuie să dăm răspunsuri rapide pentru aceste cereri, pentru că nu putem să blocăm nici o inițiativă din cauza faptului că unele dintre ele uh, nu sunt în regulă. Și aș vrea să subliniez un aspect în fața comisiei. Mi se pare oarecum ciudat că acum suntem la sfârșitul anului financiar și a fost un an greu, un an de criză, un an marcat uh, din cauza închiderii uh, atâtor întreprinderi, din cauza efectelor negative ale modalizării. Și, cum spuneam, mi se pare foarte ciudat faptul că uh, se folosește numai o parte minimă din uh, acest buget alocat pentru fondul uh, de ajustare la globalizare. Și chiar mă întreb dacă acest fond a fost uh, activat uh, în mod adecvat pentru toate cazurile care au apărut în cele 27 de state membre. Mulțumesc, domnul Bocros. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că aici avem câteva probleme fundamentale. Una se referă la procedura bugetară și nu e un răspuns foarte bun, răspunsul pe care l-ați dat dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, din punct de vedere tehnic, totul poate fi uh, împărțit în așa fel încât uh, comisia noastră să poată evalua uh, în mod individual propunerile. Dar, în același timp, este absolut necesar să fim într-o poziție în care să putem compara mai multe propuneri. Pentru că resursele sunt definite și este foarte important pentru noi să putem compara aceste cereri, fără de care ne va veni foarte greu să votăm uh, propunerea așa cum e. În același timp, trebuie să fim prudenți pentru că avem senzația că suntem inundați cu propuneri. Și aici e vorba de o chestiune economică mai profundă. O distorsiune a capitalismului. Pentru că consacrăm foarte multe sume și uh, către exterior și pentru uh, firmele implicate ele primesc sume în momentul în care fac investiția inițială și mai primesc și sume în momentul în care își încheie activitatea. Și cred că acest lucru reprezintă o adevărată distorsiune a principiilor capitalismului. Iar uh, firmele, într-adevăr, au nevoie de resurse în momentul în care își încheie activitatea și transferă această activitate în alte regiuni. Dacă Parlamentul își dorește să ajute angajații în anumite domenii de activitate specifice, atunci acest ajutor nu trebuie să fie legat de anumite întreprinderi specifice care se retrag și care își încheie activitatea. noi ar trebui să analizăm uh, situația la nivel geografic, teritorial și să vedem cum anume am putea să ajutăm noi societăți, noi firme, noi întreprinderi să se instaleze în acele teritorii. Și deci vedeți că aici e vorba de o chestiune de procedură bugetară, de calendar, de restricții de, și constrângeri pe care le avem Uh, din punct de vedere al monitorizării pentru a putea compara aceste propuneri și apoi, în final, întrebarea fundamentală este care este scopul unor astfel de fonduri uh, alocate unor astfel de chestiuni. Președintele, mulțumesc. Are cuvântul doamna Ann Jensen. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de părerea celor care au spus că ar trebui să putem să analizăm fiecare aplicație, fiecare propunere în parte acest lucru ar trebui să fie posibil. Pentru că nu poți să spui da unora și nu altora. Cred că acum, cu 30 de propuneri pe masa de lucru, ne lansăm într-o etapă în care această metodă de lucru ar putea să devină un succes. Nu neapărat pentru că locurile de muncă sunt delocalizate către China, aceasta era ideea inițială și anume să se compenseze acest lucru și să permitem oamenilor să se uh, reprofileze. Nu uitați că traversăm o perioadă de criză. Și uh, da, uneori trebuie să vezi dacă poți să obții într-o situație uh, oarecum niște circunstanțe excepționale, să vezi dacă poți să obții un ajutor sau nu. Poate că ar trebui să discutăm și cu Comisia pentru Ocupare, să vedem cum anume acest fond a fost conceput. Uh, locurile de muncă sunt pierdute din cauza crizei economice financiare. Și poate că în final e mai degrabă vorba de o chestiune de ordin intern, de ordin național nu știu dacă noi am putea să rezolvăm peste noapte uh, o astfel de chestiune, o astfel de criză. Și știm că există o uh, problemă în toate țările. Acum avem la dispoziție fondul pentru ajustare la mondializare. și când ne confruntăm cu o astfel de situație, am putea să trecem de la o circumstanță uh, de la o situație în care uh, banii ar fi insuficienți și nu ar, fi, nu ar ajunge acolo unde trebuie. Președintele, da, e adevărat că am trecut de la o situație în care la început nu aveam niciun candidat și acum dintr-o dată avem 30 de uh, cereri pe masa de lucru, ceea ce ar putea pune probleme. Salvador Gariga ceruse ia cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă acest fond de ajustare la mondializare ar însemna în același timp și o distorsiune la politica de concurență. Eu cred că problemele de bază ale acestui fond, în ciuda faptului că acesta va avea succes și va permite multor candidați uh, să facă față veștilor proaste din uh, ambianța aceasta de criză, eu cred că inițial acest fond contribuie în mod real uh, la scopul care a fost fixat inițial și îndeplinește misiunea. Ceea ce noi trebuie să facem acum este să analizăm bugetul comunitar și pentru următoarele perspective financiare să amintim faptul că acest fond de ajustare la globalizare nu trebuie să intre în concurență sau să se uh, alăture Fondului uh, Social European, pentru că este cu totul altceva. Și cred că aceasta este misiunea noastră în calitate de Comisie pentru Buget. Să încercăm să vedem de unde provin uh, sumele uh, acestui, fondurile acestui uh, fond de ajustare la mobilizare și să vedem cum anume vom putea înscrie acest fond în următoarele perspective financiare în momentul în care va fi confecționat bugetul. E adevărat că fondul acesta cu siguranță se va bucura de succes. Președintele, mulțumesc. DG Ocupare este reprezentată de domnul Jorgensen, care dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doar pentru a răspunde la cele câteva observații legate de direcția noastră generală și care nu se refereau direct la procedura bugetară. În cazul dosarului Volvo. E adevărat că există foarte multe suprapuneri. E vorba de 50.000 de euro. Dar există mai multe explicații. Și anume, foarte mulți oameni și-au pierdut locul de muncă din cauza disponibilizărilor. Alții nu se mai află pe piața muncii pentru că s-au retras, au, au ieșit la pensie. Guvernul suedez a făcut exact tocmai ce i-a cerut comisia să facă, și anume să stabilească un buget foarte clar Uh, și nu să spună, da, avem 3.000 de persoane, tu, cu toate acestea sunt eligibile și trebuie toate finanțate. Nu, am cerut să avem un buget foarte detaliat și foarte clar. Faptul că există această cifră pentru DG Ocupare se explică prin faptul că un anumit număr de oameni pot fi ajutați cu aceste fonduri fără eforturi suplimentare însă pentru alte categorii de persoane e nevoie de fonduri suplimentare în așa fel încât acestea să se poată uh, forma și reîntoarce pe piața muncii. De asemenea, domnule raportor, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că există o măsură inovatoare pe care o iau statele membre. E vorba de măsura intitulată Schimbare de generație cei care rămân fără un loc de muncă din cauza acestor disponibilizări pot primi sfaturi și training din partea anumitor uh, profesioniști care se află pe piața muncii și care îi pot consilia pentru a regăsi un loc de muncă. Acum, în ceea ce privește cei care au uh, contracte de angajare pe o perioadă de timp limitată. Ideea este că în momentul în care se încheie contractul, să facem în așa fel încât aceste persoane să nu fie contabilizate ca fiind persoane disponibilizate. E o discuție îndelungată pe care am avut-o în comisie, am discutat acest lucru și cu Parlamentul, să nu intre în această categorie. Bineînțeles, aceste persoane pot fi ajutate prin fondurile structurale, dar nu sunt eligibile în această categorie. Apoi, e adevărat că de, în momentul de față avem din ce în ce mai multe dosare și având în vedere momentul în care au intrat în vigoare noile uh, regulamente, uh, Întotdeauna ni s-a cerut să acordăm mai multe fonduri, să susținem mai multe proiecte, să intervenim în mai multe dosare, mult mai mult decât înainte. Deci, e adevărat că schimbările acestea au crescut, au sporit fondurile de bugetul uh, direcției noastre generale. Săptămâna trecută am cerut o cerere, am avut o cerere de 153 de milioane de euro și asta contabilizează toate uh, dosarele din mai până în prezent. Avem peste 50 de dosare pe care le gestionăm acum, ne așteptăm să mai vină, să mai apară și altele luni ce vor urma și deci vedeți că sunt multe de făcut atât pentru noi cât și pentru Comisia pentru Ocupare din Parlament. Uh, repet încă o dată, nu e vorba doar de o singură întreprindere care este ajutată. Nu. Toți, toate aceste fonduri merg direct la persoanele care au fost disponibilizate, care și-au pierdut locul de muncă și care trebuie reintegrate pe piața muncii. Noi încercăm să vedem fiecare dosar, să-l analizăm de la caz la caz și vom încerca atât pentru comisia dumneavoastră cât și pentru alte comisii să vă propunem date pentru a putea compara cererile. Vom încerca să facem un raport în acest sens și voi fi cu siguranță mai mult decât încântat să mă prezint din nou în fața comisiei dumneavoastră și să vă pot explica uh, datele finale pe care le-am uh, cules. Acum, am primit deja câteva rapoarte intermediare. Se pare că Direcția Generală lucrează foarte mult în acest domeniu și încearcă din răzputeri să facă în același în așa fel încât oamenii să-și poată regăsi un loc de muncă și se pare că rata de succes este destul de ridicată. Însă vom face o analiză finală în raportul anual și vom include toate aceste cazuri Uh, concrete. Iată, deci, câteva observații pe marginea întrebărilor specifice ce mi-au fost adresate. Președintele, mulțumesc foarte mult și invit acum raportorul să tragă concluzii ca urmare a dezbaterii. Mulțumesc, mulțumesc și domnului Johansson pentru toate aceste informații detaliate. Dacă mă gândesc la regulile jocului anterioare și cele care sunt valabile acum pentru accesarea acestui fond, lucrurile stau astfel, prin modificarea noilor reglementări. Abia acum devine posibil ca Uh, ținând seama de pildă de solicitarea din Belgia și solicitarea din Austria și țărilor de jos, uh, au putut să ajungă pe mâna noastră pentru că cifrele inițiale legate de numărul uh, angajaților disponibilizați nu ar fi permis să devină um, aceste solicitări eligibile din punctul nostru de vedere. E bine, sigur și ceea ce a spus Salvador rămâne pe ordinea de zi. Trebuie să avem în vedere problemele de management general al acestui fond. Am mai discutat aceste aspecte și anterior în comisia noastră. Din observațiile colegilor trag concluzia că în ciuda rezervelor pe care le are domnul Preza, eh, eu cred că trebuie să insistăm asupra unor prezentări separate, de sine stătătoare, ale fiecărui caz în parte pe care urmează să-l analizăm. Poate că din punct de vedere birocratic este o povară, dar aș vrea să putem decide în cunoștință de cauză și în legătură cu fiecare caz și nu în bloc asemenea accesări ale Fondului de Ajustare la Globalizare. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnule raportor, și voi adăuga că nu este pentru prima dată uh, că ridicăm această problemă în ce privește uh, funcționarea acestui fond de ajustare la globalizare și uh, va trebui să avem și un raport de inițiativă pentru a vedea cum putem îmbunătăți condițiile de aplicare, de implementare ale posibilităților care decurg din folosirea fondului. Vă mulțumesc și am mai avea 10 minute la dispoziție. Dar rândurile noastre uh, s-au cam rărit și riscăm să avem o majoritate compusă din liberali, conservatori, verzi, dar ne-au cam părăsit socialiștii. Doamna Hauga afirmă totuși că sunt patru reprezentanți ai grupului socialist în sală. Bun. Dar uh, nu avem un quorum calitativ prezent în sală. De aceea vă propun să încheiem uh, întâlnirea noastră. Au fost două zile de activitate foarte intensă. Următoarea reuniune luni, 16 noiembrie, la ora 15. Vom lucra doar o jumătate de zi atunci și va fi foarte important pentru că va trebui să adoptăm o serie întreagă de uh, uh, hotărâri pe care nu le-am putut lua astăzi. Vă mulțumesc! Ședința se suspendă.